Dear colleagues, just in case you're wondering why we haven't... Dragi colegi, dacă vă întrebați cumva de ce încă nu am început, să știți că îl așteptăm pe domnul Panzeri. Ah, bună ziua, domnule Panzeri. Ați sosit. Right. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bun venit la întrunirea Comitetul Afacere, Comisia Afaceri Externe. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți observații, se consideră că se adoptă. Punctul 2. Anunțuri din partea președintelui. Nu am astfel de anunțuri drept pentru care putem trece la punctul 3, recomandare către Consiliu, Comisie și Serviciul de Acțiune Externă în privința Libiei. Colegul nostru, domnul Antonio Panzeri, este raportor. Au fost uh, depuse circa 173 de amendamente. A avut loc prima discuție cu raportorii din umbră pe marginea acestei propuneri și s-au uh, făcut 17 uh, propuneri de compromis. Îi voi da cuvântul domnului Panzeri acum, care ne va vorbi despre poziția sa în privința amendamentelor și compromiselor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să mă scuzați că am sosit cu sufletul la gură. Întâi și întâi vreau să mulțumesc secretariatului AFET și raportorilor din umbră pentru cooperarea de care au dat dovadă pe acest subiect atât de complex al Libiei. Așa cum spuneați și dumneavoastră, grație negocierilor am ajuns la 17 amendamente de compromis, care acoperă în mare parte cele 173 de amendamente depuse. Nu ne-am mulțumit cu acest raport să facem pur și simplu o dare de seamă în privința situației din Libia am vrut să arătăm care ar putea fi calea pentru ca această țară să iasă din uh, impasul în care se află. Am ținut seama și de limitele, dar și de potențialul pe care le reprezintă mm, această țară. Planul uh, Națiunilor Unite este practic singura cale în uh, starea actuală, dar pe de altă parte am subliniat și dificultățile din punct de vedere politic. Considerăm că este indispensabil să se creeze un guvern, o coaliție națională. În amendamente vorbe, vorbim și despre nevoia de a încadra procesul de reconstrucție al Libiei, vorbim și despre o strategie mai amplă, o strategie la nivel regional, nu doar național. Atragem atenția și asupra nevoii de a asigura o mai bună coordonare între toți actorii implicați și cerem să se organizeze o mare conferință dedicată Libiei. În aceeași măsură, uh, ideea este să încurajăm inițiativele pozitive și să le descurajăm pe cele negative. Pentru toate facțiunile este foarte important acest lucru dacă dorim să ajungem la un uh, real proces multinațional. În privința organizării alegerilor din 2018, cu ajutorul um, comunității internaționale și al Comisiei de la Veneția, credem că Uh, se va putea asigura legitimizarea politică în această țară și deci se va putea asigura stabilitate. Se prevede participarea activă a tuturor triburilor și organizațiilor în cadrul de reconstrucție democratică. Condamnăm toate abuzurile la adresa persoanelor și reamintim faptul că uh, sprijinim uh, mandatul Curții Penale Internaționale. Mm, sunt și chestiuni legate de refugiați, de migrația internă, ce trebuie luate în seamă foarte serios și trebuie să vedem ce se va putea face cu gestionarea uh, migranților, atât care vin din afară, cât și cei care se strămută în interiorul țării. S-au făcut foarte multe până acum. Aștept cu mare interes observațiile raportorilor din umbră, dar și a colegilor deputați, sperând că acest raport să se poate bucura de un consens cât mai larg cu putință în votul din comisie care va avea loc să... mâine dimineață. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc, stimate coleg Panzeri. Avem 10 minute la dispoziție pentru acest punct. Deocamdată am cinci înscrieri la cuvânt, Ștetina, Tenoc, Lochbiller, Cozo și Castaldo. Mai dorește cineva? Domnul Betini și domnul Hagi Giorgiu. Mai dorește cineva? Bun. Deci avem 10 minute la dispoziție și 7 vorbitori. Avem o mică problemă de natură matematică aici, deci maximum 2 minute de vorbitor. Vă rog să fiți succinți. Domnul Ștetina vorbește primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, întâi de toate, permiteți-mi să-i mulțumesc domnului Panțerii și celorlaltor colegi din toate grupurile politice care s-au implicat în acest proces. Am uh, avut uh, întruniri cu experți, am organizat și o conferință de altfel pe marginea situației din Libia. Ideea acelei conferințe era de a înțelege mai bine nevoile acestei țări și uh, care este cea mai bună cale pentru a asigura stabilitate și securitate cetățenilor acestei țări, dar și migranților care se regăsesc pe teritoriul ei. Deocamdată avem, am avut doar o întrunire a raportorilor din, urm din umbră. În spirit de compromis, PP a fost de acord uh, cu toate amendamentele de compromis propuse. Din păcate, însă, nu am dispus decât de foarte puțin timp pentru a vorbi despre lista de votare. Inițial am fi dorit să rugăm să se amâne votul, dar am ajuns totuși la un acord Țin încă o dată să le mulțumesc tuturor colegilor și mult succes pentru votul de mâine. Vă mulțumesc! Mulțumesc următorul uh, raportor din umbră, Charles Stanock. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Panzeri. Foarte pe scurt, și eu am fost uh, prezent alături de ceilalți raportori din umbră când s-au discutat amendamentele de compromis. Fac parte din una dintre cele două mari țări care au luat parte la intervenția armată din uh, Libia. De atunci încoace, Libia, din păcate, s-a destabilizat extrem de tare. E practic vorba despre un stat eșuat. Am avut dezbateri mari în uh, grupul nostru și, în ciuda tuturor problemelor, considerăm că trebuie să continuăm să ne uh, dăm sprijinul, să ne acordăm sprijinul acestei țări și în forurile internaționale și să uh, se întărească rolul reprezentantului internațional, domnul Salami. Totuși, uh, Libia rămâne o țară foarte problematică, o țară care, geografic vorbind, se află la o aruncătură de băți de UE. Um, crima organizată, jihadismul, uh, prezența Daesh, care cu siguranță va spori în următorii ani, date fiind înfrângerile din Siria și Irak, um, problema migranților, iată tot atâtea probleme importante care continuă să destabilizeze această țară. S-a stabilit un uh, fond de urgență, un trust fund pentru Libia. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura restabili, restabilirea ordinii și a statului de drept în Libia. Deocamdată trebuie să ne asigurăm că cel puțin Uniunea Europeană va putea să-și acorde mm, ajutorul umanitar um, și să se implice în problemele din uh, Sud din, și din Sahel în condiții de securitate. Cred că raportul este unul uh, echilibrat și sprijinim amendamentele de compromis. Mulțumesc. Charles Tanek Mulțumesc, Charles Stanock. Din partea verzilor, care e mai mare decât grupul GUE, doamna Lochbiller. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Panțeri pentru conducerea negocierilor și pentru sprijinul acordat uh, spiritului de compromis al discuțiilor. Rolul femeilor și minorităților a fost scos în, în evidență, pentru că, într-adevăr, pentru a se ajunge la un acord politic și acesta este foarte important. Nu trebuie să se întreprindă acțiuni militare fără un temei juridic. E foarte important faptul că se face apel la Libia să uh, semneze Convenția uh, de la Geneva în privința refugiaților. și să sprijine Tribunalul Penal Internațional. Din păcate, noi nu putem sprijini un set de amendamente de compromis care au de-a face cu politica de migrație a UE din Libia. Spre exemplu, noi nu vrem o intensificare a cooperării între uh, garda de coastă și uh, operațiunile Sofia. trebuie sprijinită populația activă prin misiuni, uh, dar nu suntem de acord cu misiunile SFDP. Dar ni se pare că acțiunile de până acum nu se ridică la înălțimea standardelor internaționale. Vom vota pentru acest raport mâine. Domnule Panțării, am aflat din presa germană că premierul Hafta este grav bolnav, foarte grav bolnav și ne întrebăm dacă nu cumva se va ajunge la o schimbare la nivelul uh, al armatei libiene și s-ar putea în acest uh, caz și ca raportul nostru să pară oarecum depășit. Mulțumesc. Vă mulțumesc din partea GUE, domnul Kosovo. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, am spus domnului Panzeri că nouă ni se pare că aceste recomandări cuprind elemente pozitive, dar nu numai. Uh, am, e clar că intervenția din Libia este emblematică uh, și acum se cere grupurilor din Parlamentul European să uh, ne pronunțăm față de ceea ce s-a întâmplat în Libia. Uitați-vă, e vorba de un stat eșuat, e un adevărat eșec. Uh, și o țară deosebit de importantă în această regiune. Statul nu mai, uh, uh, nu mai funcționează, există um, o economie care nu funcționează și uh, observăm că mare parte din teritoriu este sub, sub stăpânirea statului islamic. Deci e clar că e nevoie de o dezbatere mai uh, extinsă. Noi uh, preluăm această recomandare, preluăm câteva amendamente uh, de compromis, însă ne opunem uh, situația actuală din Libia și sprijinului la aceste forțe și uh, de pază de coastă care, după cum spuneam, sunt deosebit de importante pentru că salvează uh, refugiați. S-a pus capăt aceste operațiuni Mare Nostrum, însă în momentul de față se ajută criminali criminali care uh, uh, ajută anumite persoane, organizează un trafic cu aceste persoane pentru ca acestea să ajungă în uh, Europa. E vorba de adevărați pirați, așa că nu putem să fim în favoarea acestui apel. Mulțumesc! Thank you, dear colleague. Mulțumesc, domnule, cole... Uh, domnule Cuso, domnul Castaldo. Vă Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc uh, colegului Panzeri pentru activitatea sa excelentă și rezultatul foarte bun la care s-a ajuns. Chiar dacă punctele noastre de vedere nu au coincis întotdeauna, s-a presupus că a decedat uh, generalul Haftar, nu a murit generalul Haftar încă, însă e clar că e un element uh, suplimentar de destabilizare a țării. Dacă acest uh, om, uh, acest personaj foarte puternic ar dispărea, acest lucru ar uh, fragiliza încă și, și mai mult precarul echilibru din această țară. s-ar putea să se ajungă la lupte intestine serioase între milițiile uh, libiene și armată, armată care a jurat credință generalului Haftar. Până la urmă este vorba și despre controlarea infrastructurilor petroliere atât de importante în, în Libia. Uh, și pe de altă parte, aceste lupte ar putea să vină și în uh, sprijinul jihadiștilor. E foarte important ca și în plenară să luăm în uh, seama aceste aspecte și să modificăm textul pentru că în următoarele zile e foarte posibil ca întreg cadrul libian să se schimbe și acesta va trebui modificat, deci raportul va trebui modificat în consecință. Um Sprijinul uh, pentru acțiunile ONU este foarte important, într-adevăr, pentru că doar așa se va putea ajunge la o uh, la pace în Libia, în grație și dezarmării milițiilor. Și să nu fie vorba doar despre acțiuni izolate. Mulțumesc. Mai am încă trei în, înscrieri la cuvânt. Domnul Betini, domnul Hagi George și doamn, domnul Schaffhauser. Altcineva? Bun, atunci voi încheia lista vorbitorilor. Domnul Betini. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Mi se pare că avem aici un raport foarte bun, foarte concret, care arată foarte clar că domnul Panzeri cunoaște nu doar situația din Libia, ci situația din regiune în general. Trebuie ca mesajul să fie unul puternic, pentru că adevărul este că confuzia domnește în Libia. Mie mi se pare că toate aceste recomandări ale Parlamentului European trebuie să coincidă și cu inițiative uh, și cu inițiativele naționale, respectiv uh, inițiativele Italiei din uh, momentul de față și din următoarele luni. Pentru că Italia este țara din Uniunea Europeană cel mai direct vizată de criza migranților și uh, Uh, deci sosirea migranților din Libia către Italia, dar și datorită um, relațiilor de istorice între cele două țări. Mulțumesc, domnul Hagi Georgiu. Da- Mulțumesc, domnule Panzeri, pentru acest raport care cuprinde diferite puncte pozitive, dar și puncte negative, oricum. Mâine vom vedea exact cum vom vota. Nu trebuie să precizez prea multe lucruri în ceea ce privește haosul care există în momentul de față în Libia, jihadismul, contrabanda, uh, traficul cu persoane umane, cu ființe umane, statul islamic. Mai mult decât atât, mai avem și zvonurile referitoare la decesul generalului Haftar, uh, un militar care până în prezent se pare că a avut totuși o influență pozitiv, pozitivă. Și atunci întrebarea mea este următoare. Recomandările acestea pe care noi le vom vota, cum vor fi aplicate? Ce părere aveți noastră concret despre șansele concrete de aplicare? Avem oare deja vreo indicație despre felul în care acestea se vor aplica, dacă se vor aplica? și dacă nu menționăm niciun fel de responsabilitate care în mod normal revine anumitor state membre a Uniunii Europene. Eu mă gândesc că reprezentanții acestor țări ar trebui la un moment dat să se pronunțe, nu? Mulțumesc. Thank you. And finally, Mr. Schaffhauser. Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș avea trei observații. În primul rând, e foarte ușor să destabilizezi o țară, mult mai greu este să o reconstruiești. Ori, ce am făcut noi în Libia pare aproape imposibil astăzi, dat fiindcă nu mai există niciun fel de lider. Imaginați-vă cum ar sta lucrurile în Siria dacă președintele Bashar al-Assad nu ar mai exista. Ne-am regăsit într-o situație întru totul similară. Pur și simplu ne lipsesc elementele unei potențiale reconstruiri. În al doilea rând, fără stat, pur și simplu nu se poate să acorzi ajutor pentru dezvoltare. Nici ONG-urile, nici organizațiile nu o pot face. Și ar fi interesant să știm cum sunt folosite aceste fonduri. Mie mi se pare că gestionarea ajutorului acordat populației și societății civile se face prost. În al treilea rând, odată cu moartea generalului Haftar, mă rog, moartea sau uh, retragerea sa eventuală, nu știu exact cum stau lucrurile, cu toate că sunt în legătură cu echipa sa, ei bine, mi s-ar părea imposibil să se ajungă la o reconstrucție a acestei țări. Deci, sincer, sunt pesimist, foarte pesimist, pentru că aveam un general cu care puteam avea un dialog. Reconstrucția țării nu se poate face decât ă, grație unui astfel de personaj. Tare mă tem că destabilizarea Uh, la care s-a ajuns și din cauza acțiunilor uh, străinilor să fie aproape fără posibilă soluționare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schaffhauser. Domnule Panzeri, doriți să răspundeți? Pe scurt, vă rog. Vă mulțumesc, da, foarte pe scurt. Vă mulțumesc tuturor pentru disponibilitate și contribuții. Aș avea două precizări de făcut întâi și întâi eu nu cred că Aftar a murit. Într-adevăr, starea sănătății sale este foarte proastă, a fost operat uh, pentru o tumoare și apoi a avut și o ruptură de anevrism recent. Deci, într-adevăr, uh, starea sănătății sale este proastă, însă eu cred că poate rămâne în continuare prezent pe scena libiană. Da, sunt de acord că raportul va trebui refăzut în cazul în care generalul Haftar uh, va deceda. Apoi, cum să ne asigurăm că recomandarea um, se va transforma în practică? Ei bine, trebuie să ne luăm angajamente alături de Consiliu și Comisia Europeană pentru ca uh, realmente aceste elemente să se regăsească în politica externă a UE. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte scurtă. Votul în AFET va avea loc mâine, mâine dimineață, iar în plenară, în mod normal, în săptămâna 11-14 iunie. And we come Trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 4 de pe ordinea de zi, recomandarea cu privire la acordul de asociere UE-Chile, care este în momentul de față în curs de negociere pentru modernizare. Uh, Raportor este domnul Charles Tannock. 69 de amendamente au fost depuse la amendament. Uh, există și o serie de amendamente de compromis despre care ne va vorbi acum domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o plăcere să lucrez la acest raport. Am vizitat cu mulți, mulți ani în urmă acest stat, Perioada respectivă nu era neapărat uh, una roză pentru uh, Chile. Între timp, Chile a devenit uh, o democrație, o putere economică în America Latină. Deci, iată, a fost un privilegiu pentru mine să fiu raportor pentru această mod, modernizare a acordului de asociere. Eu mi amintesc chiar de primul acord de asociere, de acum vreo 20 de ani, pe când domnul Salafranca era raportor, uh, Iată, acum avem uh, o nouă generație de acorduri, atât cu Chile cât și cu Mexicul. Uh, comisia noastră se ocupă de dialog, de cooperare în contextul acestor acorduri de asociere. Bine, eu vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră. Îmi dau seama că puține amendamente de compromis au fost uh, create, doar vreo cinci. Uh, Uh, dar numărul acesta redus se datorează și numărului redus de amendamente depuse, doar 69. 16 dintre cele 38 de amendamente care nu au uh, fost incluse în amendamentele de compromis au uh, primit avizul meu pozitiv uh, sau Mă rog, le cer colegilor să se, amen, să se abțină. Dar mai există și niște amendamente care nu pot decât fi eliminate sau suprimate de către noi. Spre exemplu, amendamentul 19 din partea verzilor. Inițial eram în favoarea acestui amendament, dar între timp mi-am dat seama că, de fapt, lucrurile nu stau la, precum e scris în acest amendament. China este noul mare partener comercial al statului Chile și nu uh, Statele Unite ale Americii, acum, așa cum e scris în amendament. Nu știu dacă verzii vor neapărat să retragă amendamentul sau uh, s-ar putea gândi la un amendament de, sau ar putea opta pentru un amendament oral pentru schimbarea acestei for- formulări. Uh, în orice caz, recomandările mele de vot se bazează pe ideea că Chile este o democrație, un partener economic puternic pentru Uniunea Europeană și lucrurile stând în felul acesta, ne dorim, bineînțeles, un text cât mai pozitiv cu putință, care să recunoască schimbările enorme care au avut loc în ultimii 30 de ani în acest uh, stat. Deci în perioada uh, care uh, a urmat uh, căderea dictaturii general, căderii de, dictaturii uh, generalului Pinochet. În cazul în care amendamentele au fost uh, prea negative din punctul meu de vedere, să știți că m-am opus lor sau am pus un minus în lista de vot. Dar acum aștept comentariile raportorilor din umbră și ale colegilor. Uh, haideți să vedem cum anume am putea îmbunătăți și mai mult acest raport. Să ne amintim însă că votul va avea loc mâine. Mulțumim, domnule Tenec. Doamna Sofco și domnul Castaldo s-au înscris la cuvânt. Dacă mai există alți doritori, vă rog frumos să mă anunțați. Urmează doamna Sofco în numele PPE. Mulțumesc. Modernizarea acestui acord de asociere este una deosebit de importantă. Se vorbește aici despre cooperare în domeniul uh, comerțului și cooperării, uh, cooperare în domeniul uh, securității, de asemenea. Deci acest acord de asociere ar aduce cooperarea între UE și Chile la un nou nivel. În ceea ce privește raportul Comisiei AFET pe tema aceasta, nu pot decât să salut amendamentele de compromis propuse de către raportor. Acestea sunt echilibrate, țin cont de asemenea de poziția PPE pe marginea punctelor celor mai importante. Mai mult decât atât, în cursul vizitei mele în Chile anul acesta, am uh, întâlnit uh, o serie de experți uh, o serie de persoane care au jucat un rol foarte, foarte important în dezvoltarea uh, societății. Și tocmai de aceea, uh, conștientă fiind de importanța capitalului uman, uh, în amendamentul meu, uh, un, într-unul dintre amendamentele mele, vorbesc despre rolul diasporei pe care trebuie neapărat să-l sprijinim. Vedem acum că China, devine din ce în ce mai importantă în contextul uh, relațiilor comerciale cu America Latină. Prin urmare, trebuie să ne bazăm pe toate forurile necesare pentru a continua această cooperare încurunată de succes. Mulțumim, domnul Castaldo, acum. Mulțumesc, stimați colegi. Uh, mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului raportor uh, pentru raportul excelent pe care ni-l oferă astăzi. Acordurile de asociere cu Chile, uh, Mexic, uh, Mercosur uh, sunt deosebit de importante. Iată, subliniază rolul din ce în ce mai important pe care Uniunea Europeană dorește să îl joace în zonă. Asta cu atât mai mult cu cât există și contracandidați la acest rol de lider, precum, iată, China. În ceea ce privește Chile, Chile, trebuie să găsim uh, soluții comune pentru probleme comune. Mă gândesc la migrație, încălzire globală, etc. Trebuie să continuăm dialogul pe drepturile omului. Din 2009 încoace acest uh, dialog a, a deputat. Există uh, o serie de amendamente deosebit de interesante, spre exemplu amendamentul 28, Minoritatea mapuche uh, trebuie să fie sprijinită de asemenea. Mm, mm, considerăm că și rolul acestei etnii trebuie să fie uh, luat în considerare. Din păcate, însă, drepturile acest, uh, reprezentanților acestei etnii nu au fost deloc respectate de către autoritățile ciliene, uh, Uh, lucru pe care trebuie să, să-l, să-l uh, punem în discuție. Amendamentul 31 este de asemenea unul important. Vorbim aici despre un subiect care e tratat încă din timpul uh, uh, dictaturii Pinochet. Uh, actul legislativ uh, este unul foarte, foarte restrictiv, care nu mai ține cont de toate evoluțiile lumii moderne în care trăim. Este vorba despre actul uh, legislativ cu privire la terorism. Uh, acest act legislativ este chiar folosit uh, împotriva liderilor unora dintre etniile care încearcă să își spună cuvântul în acest stat. Deci trebuie să le explicăm foarte clar cilienilor că drepturile etniilor sunt inalienabile. Mulțumim, domnule Castaldo. Mai dorește cineva să intervină? Văd că nu. Atunci, domnule Tenec, doriți să adăugați ceva? Vreau să le mulțumesc celor doi raportori din umbră pentru aceste comentarii uh, interesante. Să știți uh, că și eu am uh, întâlnit uh, o, o serie de reprezentanți ai diasporei ciliene uh, Într-adevăr, uh, experiențele acestor uh, acestor uh, oameni uh, nu pot fi, uh, sunt fără de tăgadă, nu pot fi ascunse, trebuie din potrivă să fie potențate, la fel ca și experiențele pozitive acumulate de către cetățenii sau diaspora europeană care locuiește în Chile. Chiar m-am întâlnit cu niște croați care lucrează acolo sau trăiesc acolo. După aceea, în ceea ce privește comentariile domnului Castaldo, eu uh, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Drepturile uh, tuturor uh, etniilor trebuie să fie respectate, dar eu cred că subiectul acesta este deja tratat într-unul dintre amendamentele de compromis pe care le-am propus. Altceva nu cred că ar mai fi de adăugat. Sper că mâine raportul va fi adoptat cu o majoritate largă. Mulțumesc, Charles. Votul va avea loc mâine, într-adevăr, și probabil că vom vota în plenară în iunie. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre delegația Uniunii Europene de observare a alegerilor prezidențiale din Muntenegro. Înainte de a-i da cuvântul domnului Castaldo, care a condus delegația noastră, să ne amintim că în martie am organizat uh, o dezbatere cu domnul Zoran Pajin, care era, este premier adjunct și ministru al justiției în Muntenegru. Bineînțeles, importanța procesului electoral nu poate fi subestimată, ținând cont de provocările cu care se confruntă democrația în acest stat. Domnule Castaldo, începem cu dumneavoastră și după aceea pot interveni toți colegii interesați. Aveți cuvântul. Grazie Presidente, colleghi, sono contentissimo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, iată am o, ocazia de a prezenta acest raport chiar în ziua în care Comisia Europeană își prezintă raportul cu privire la extindere. Procesul de extindere nu este important doar pentru statele din Balcanii Occidentali, ci și pentru Parlamentul European ci, și, și pentru instituțiile europene pe ansamblu. Iată, au fost organizate alegeri prezidențiale în Montenegro, în Montenegro s-a asigurat până la urmă uh, continuitatea pe plan politic, Um, regulile internaționale au fost respectate în organizarea acestor uh, acestor alegeri, să nu, ne, să nu uităm ce, se, ce s-a petrecut în 2016. Uh, iată, lucrurile nu s-au repetat, de data aceasta nu mai există contestații. Uh, totul s-a petrecut conform planului. Am avut trei echipe. În trei orașe diferite din uh, Muntenegru. Uh, toate echipele au uh, considerat că alegerile au respectat, după cum vă spuneam, standardele internaționale. Au existat mici incidente care însă ne au avut o greutate enormă. Din păcate însă urnele s-au considerat a fi nesecurizate și prea fragile Uh, el ar fi putut fi uh, ar, ar fi putut uh, face obiectul unor abuzuri, unor ilegalități, dar n-am, n-am observat genul acesta de acțiuni. Din potriva, am fost foarte încântați de tonul folosit în campania electorală, totul a fost liniștit, calm. Bine, poate că tonalitatea aceasta s-a datorat și faptului că președintele nu are neapărat cine știe ce putere în Muntenegru. Și în plus, uh, campania electorală a fost foarte, foarte scurtă. Înregistrările au avut loc uh, cam târziu. Uh, dar pentru alegerile locale, lucrurile cu siguranță vor sta altfel. Acestea sunt prevăzute pentru, 2000, uh, pentru 27 mai. Aceste alegeri vor fi mai importante. S-ar putea, să, s-ar putea ca lucrurile să nu, se, să nu decurgă la fel de, de lin. În cazul alegerilor preziden, prezidențiale, lucrurile au stat, uh, după cum v-am, spune, uh, cum v-am spus, cât se poate de clar. Domnul uh, Ducanovici a câștigat detașat din primul tur. Um, nu, asta poate și datorită faptului că domnul Ducanovici aparținea grup, grupului politic care deținea deja puterea în Muntenegro. Probabil că uh, Uh, Acesta a fost un lucru uh, uh, favorabil, un lucru favorabil pe care domnul Ducanovici, iată, l-a exploatat. Dar um, revenind la subiectul discuției noastre, um, și anume reforma electorală, să ne amintim că Comisia de la Veneția a venit cu o serie de re- recomandări din punctul acesta de vedere în 2016 sau după alegerile din 2016. O parte dintre aceste recomandări au fost puse în aplicare în, uh, sau transpuse în anul 2017. Restul n-au putut fi uh, puse în aplicare din pricina opoziției care a boicotat oarecum lucruri, lucrările Uh, Parlamentului. Din păcate, unele dintre recomandările cele mai importante ne-au fost puse în aplicare. Mă gândesc la transparența Comisiei uh, Electorale, etc., etc. Și astfel ajungem la un al doilea subiect, și anume profesionalismul și uh, transparența unora dintre entitățile esențiale în context, precum Agenția Anticorupție și Agenția uh, responsabilă pentru organizarea alegerilor. M-am întâlnit cu reprezentanții ambelor uh, agenții și, sincer să fiu, am fost foarte dezamăgit. Mi s-a părut că politica acestor agenții este prea puțin uh, coerentă și prea puțin uh, transparentă. Toate dezbaterile agențiilor, am înțeles, uh, se fac cu ușile, sunt organizate cu, uș- cu ușile în, închise. După aceea am fost informați că toate măsurile care vor fi adoptate vor fi adoptate fără implicarea Parlamentului, ceea ce ni se pare scandalos. N-am uh, primit uh, răspunsuri uh, convingătoare la întrebările pe care le-am adresat, întrebări care se referau, refereau, spre exemplu, la finanțarea campaniei electorale, mă gândesc la semnele de întrebare ridicate de o serie de entități ale societății civile din punctul acesta de vedere. După aceea, președinții celor două agenții sunt apropiați ai actualului președinte. Poate că și asta e o explicație. Uh, oricum, aceasta a fost im imaginea pe care am reușit să o, să, o, să o constatăm la fața locului. E drept că șederea noastră a fost una relativ uh, scurtă. Uh, dar uh, cred că e suficient uh, pentru a putea trage niște concluzii. În ceea ce privește compania, uh, campania electorală, v-am spus deja, actualul președinte s-a bucurat din plin de atenția tuturor, s-a folosit de posibilitățile care îi stăteau la dispoziție în cadrul campaniei electorale, spre deosebire de unii candidați ai opoziției, spre exemplu domnul Boianovici, care a folosit doar vreo treime din timpul pe care îl avea la dispoziție pentru a-și face campanie electorală, a refuzat de asemenea să participe la, campanii, la dezbaterile televizate, spunând că, companii, că posturile de televiziune sunt cu, toate, cu toatele aservite puterii. După aceea, rezultatele, bineînțeles, au fost, rezultatele obținute în urma alegerilor au fost pe măsura campaniei sau calității campaniei. Avem însă și o veste bună a treia în lista candidaților. A fost o doamnă din, care a candidat din partea unui mic, uh, foarte mic partid uh, din opoziție. Uh, în ceea ce privește opoziția, opoziția se angajează să vină cu un program, uh, un fel de alternativă la uh, Uh, programul uh, uh, partidului de guvernământ. Programul acesta deocamdată nu s-a cristalizat. În cursul campaniei electorale a fost unul mai degrabă antisovietic, anti-tot, anti-orice. Poate că lucrurile se vor schimba pe viitor. În orice caz, în ceea ce privește atitudinea vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană, Uh, să știți că aceste atitudini sunt uh, pozitive, cu, indiferent de, par, de partidul despre care, politic despre care vorbim, uh, pro-europenismul este la el acasă. Mă bucur că vom organiza în continuare întrevederi cu reprezentanții Muntenegrului. Mulțumim foarte mult, domnul Pițula, domnul Tenac și cam atât s-au înscris la cuvânt. Domnul Pițula urmează. Thank you, Mr. President. I would like only to domnule președinte. Nu pot decât să susțin cele spuse de președintele nostru, domnul Castaldi. În ciuda acestor alegeri prezidențiale din uh, Muntenegru, am fost o echipă de șapte persoane și a fost uh, foarte mulți observatori care vin, care au sosit în Montenegro pentru a verifica aceste alegeri, însă nu pot adăuga decât un lucru, și anume că aceste alegeri reprezintă uh, un etapă foarte importantă de la alegerile din 2016, care au avut loc în niște circunstanțe dramatice și se pare că um, de această dată totul s-a derulat într-un mediu mult mai adecvat, așa cum a spus și domnul Castaldo. Nu am notat uh, niciun fel de probleme organizaționale, neajunsuri um, de-a lungul campaniei, spre exemplu, dar cu toate acestea, evident, rezultatul trebuie să fie comparat și cu alegerile precedente și comparat acestea au fost făcute de către oficiali care până la urmă au implementat pentru aceste alegeri recomandările pe care noi le făcusem ca urmare a alegerilor precedente. Ceea ce aș dori să spun acum este faptul că se pare că aceste alegeri nu vor consolida încrederea reciprocă între diferitele partide din Montecre, Montenegru, pentru că există o acutizare a tensiunilor între aceste facțiuni politice, în continuare acestea sunt uh, prezente, și va trebui să vedem cum vom ar- vor arăta rezultatele alegerilor locale ce vor avea loc uh, luna viitoare. Însă, peste două treimi din votanți au susținut partide și candidați pro-europeni, deci putem spune că Muntenegrul este pe calea cea bună. Acum, evident, va trebui să trecem în revistă în detaliu aceste rezultate și uh, poziția Muntenegrului în rândul celor șase țări din Balcani. Mulțumesc, domnule Pițulă, și acum domnul Tanoc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegului meu, uh, colegului meu Castaldo, pentru această prezentare. E vorba de un raport deosebit de important care preia de, uh, analiza sa și mulțum- profit de această ocazie pentru că sunt raportor pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană. Să mulțumesc colegului pentru acest raport. E adevărat că au existat câteva neregularități minore, câteva plângeri, însă nimic foarte grav, cel puțin așa reiese din raportul pe care l-a prezentat uh, domnul Castaldo. Deci niciun fel de incident semnificativ care să pună sub semnul întrebării legitimitatea unui rezultat foarte clar încă din prima rundă a alegerilor. Deci mă bucur de acest lucru, pentru că e adevărat că în raportul meu uh, și subsecvențele sale în ultimii șapte ani, alegerile întotdeauna au reprezentat un element important – și să ne amintim ultimele alegeri care uh, au pus probleme, au existat niște recomandări pentru Comisia Electorală și, așa cum a notat și colegul Pițulă, e clar că aceste recomandări au fost puse în aplicare. Deci, un semnal foarte clar de preluare, de însușire a dorinței de aderare la Uniunea Europeană de către opinia publică din Muntenegru. Deci, o poveste de succes. Salut recomandările făcute de domnul Castaldo și acum noul președinte ales este un om de stat, poate cu cea mai mare vechime și experiență în Balcanii de Vest și aș putea chiar să spun că domnul Ciucanovici este unul din partenerii noștri de multă, multă vreme, la un moment dat uh, a fost și prim-ministru și e foarte util să uh, fi avut astfel de relații uh, cu um, acest om politic. și mă gândesc că atât președintele Tajani, cât și grupul meu, cât și alți colegi din Parlament vor saluta alegerea sa. Mulțumesc foarte mult! Uh, văd că și colegii dau din cap, aprobă ceea ce a spus și dumneavoastră. Uh, uh, cunoașteți foarte bine istoria Iugoslaviei, asta ați dovedit. Mai sunt alte comentarii din partea colegilor pe acest subiect? Nu? Atunci vrem să mulțumim colegului Castaldo pentru această prezentare ca urmare a misiunii de observare a alegerilor. Și acum încercăm să recuperăm un pic din întârziere. Și iată că ajungem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Invitații noștri sunt deja de față, sosesc? So we now come to item number Iată că ajungem deci la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume dezbaterea referitoare la incidentele recente în zona economică exclusivă a Republicii Cipru și anume blocada turcă ca uh, în urma licenței obțin, uh, acordate de guvernul cipriot de forare. Vreau să-l salut pe domnul ambasador Nil, din partea reprezentanței cipriote aici la Bruxelles, pe lângă Uniunea Europeană, și să salut de asemenea și o invitată frecventă în comisia noastră, cu doamna Angelina Aihos, care, după cum știți, este director pentru Balcanii de Vest și Turcia în uh, Serviciul European pentru Acțiune Externă. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Săptămâna trecută Comisia a publicat un raport în ceea ce privește Turcia. Știți că au existat niște incidente uh, recente în Turcia și ca urmare a acestor uh, îngrijorări din cauza situației interne, putem constata faptul că Turcia este foarte agresivă față de vecinii săi, dar și față de Uniunea Europeană. Am avut și o dezbatere săptămâna trecută la Strasburg uh, în ceea ce privește cei doi soldați eleni care sunt deținuți în Turcia și astăzi vom discuta despre incidentele din uh, zona economică exclusivă a Ciprului. Vom face o scurtă prezentare evenimentelor din, uh, din uh, săptămânile trecute. Autoritățile din Turcia au blocat o navă de foraj autorizată de către guvernul cipriot pentru a efectua o explorare gazieră. Și există o serie întreagă de astfel de evenimente recente că a, turci, autoritățile turce care interzic sau opresc astfel de activități. Uniunea Europeană e clar că a condamnat aceste intervenții turcești, pentru că este vorba de zona exclusivă economică a, Cipri, a Ciprului. Noi am adoptat ca și Parlament o rezoluție pe acest subiect și cerem Turciei să respecte legislația internațională și să pună capăt acestor activități provocatoare în zona economică exclusivă a Turciei, a Ciprului. Și, fără prea multă întârziere, aș dori să dau cuvântul mai întâi domnului ambasador și apoi reprezentantei SAE. Încă o dată vă mulțumesc ambilor pentru prezență. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru aceste prezentări uh, în introducere pentru a organiza dezbaterea de astăzi. E o adevărată plăcere să fiu alături de, voi, de dumneavoastră, uh, stimată reprezentantă a SEAE, stimați membri la Parlamentul European, stimați uh, deputați, nu e o surpriză dacă voi spune că am uh, cunoscut vremuri mai bune Așa că o să trebuiască să pun accentul în intervenția mea de astăzi pe cooperarea de care avem nevoie în sud-estul Mediteranei și pe incidentele recente în zona economică exclusivă a Republicii Cipriote. În fond, Ciprul și politica sa uh, s-a bazat întotdeauna pe promovarea unei cooperări regionale și pe stabilirea unor relații strânse cu toți vecinii noștri. Noi suntem de părere că e nevoie de colaborare și de sinergii pentru aceste resurse din regiune și asta va permite tuturor uh, țărilor din regiune să cunoască pace și prosperitate. Cu acestea fiind spuse, țara mea a luat diferite inițiative, atât la nivel bilateral cât și multilateral, cu țările învecinate, cum ar fi Libanul, Israelul, Egiptul, Iordania și Grecia. Obiectivul nostru este pe deplin aliniat cu dorința de integrare pentru a avea, deci, acea strategie europeană în uh, bazinul Mediteranei, ceea ce este o prioritate. Scopul nostru este să contribuim la uh, diversificarea energetică, la diversificarea rutelor energetice și Ciprul este un stat membru al Uniunii Europene și un partener de încredere pentru toate țările din regiune. faptul că s-au descoperit aceste um, zăcăminte în această regiune, um, acest lucru poate reprezenta un adevărat motor pentru pace și prosperitate în regiune. Plecând de la legislația internațională și la Convenția Națiunilor Unite de gestionare a zonelor maritime, Ciprul poate să organizeze aceste explorări gaziere și poate să o facă în zona sa economică exclusivă, delimitată uh, la nivel internațional. Și Cipru să știți că nu are niciun fel de agenda ascusă. Ne dorim o agendă pozitivă de cooperare cu beneficii sociale, economice și politice pentru toți vecinii din regiune. Formatul acestei cooperări trebuie să includă toate țările din regiune care doresc să participe la această cooperare, bazându-se pe respect reciproc, pe respectarea legislației internaționale și pe drepturile suverane ale țărilor participante. Ciprul se bucură de relații bune cu toți vecinii săi. Evident, cu o excepție notabilă, dar asta nu din cauza sau din vina Ciprului. Acțiunile turcești în, zonele sa, în zona sa maritimă nu fac decât să promoveze propriile interese turcești în zonă, bazinul Mediteranei și vizează aceste zăcăminte de hidrocarburi pe care Turcia dorește să le, și le însușească. În același timp, comportamentul turcesc pune și alte probleme, și anume de securitate în acest bazin al Mediteranei și trebuie să fie rezolvate ca drept o, considerate drept o încălcare a drepturilor suverane ale unui stat membru al Uniunii Europene. lucru care va avea cu siguranță consecințe la nivel politic, economic, energetic în bazinul Mediteranei și în regiune. Uniunea Europeană, cu siguranță, a investit până în prezent 34,5 milioane de euro pentru a analiza această regiune uh, și zăcămintele sale de gaz și de petrol și reprezintă, deci, o, o, o șansă importantă pentru Cipru și pentru Uniunea Europeană. Acțiunile Turciei uh, nu sunt compatibile cu cele ale unui stat candidat la Uniunea Europeană. Uh, Turcia își contravine tuturor angajamentelor sale față de Uniunea Europeană și anume de a respecta drepturile fundamentale, cum ar fi, spre exemplu, relații de vecinătate și rezolvarea amiabilă a, a uh, divergențelor. Marea declarație Consiliului din 21 de septembrie 2005, putem spune că documentul acesta conține o serie întreagă de reguli la care Turcia a subscris în mod voluntar și care trebuie să ducă la o normalizare a relațiilor dintre Turcia cu toate statele din vecinătate, printre care și Republica Cipriotă. Dar Turcia și-a continuat propriile sale obiective în locul uh, respectării acestui, uh, acestui document, în ciuda avertismentelor lansate de Uniunea Europeană. Mai recent, pe 28 martie, Turcia și Consiliul său de Securitate au declarat în mod foarte clar că Ankara își va continua în continu- uh, activitățile sale de re, uh, însușire a zăcămintelor de hidrocarburi găsite pe teritoriul Republicii Cipriote. Aș dori să mă refer acum la ceea ce s-a întâmplat în 9 februarie 2018. Autoritățile uh, turcești, prin utilizarea forței, au împiedicat o navă italiană să aibă acces în această zonă economică exclusivă, și anume blocul 3 al acestei zone economice exclusive, uh, accesul, i-a împiedicat accesul la uh, platforma de foraj. Aceste activități sunt continuate ca urmare a unui permis de forare acordat autoritățile uh, acordate acestei platforme de foraj acordate de către guvernul cipriot. Uh, e vorba de o zonă specifică, iar Turcia pretinde că aceasta este o zonă utilizată pentru activități militare în ciuda diferitelor avertismente ex, uh, exprimate, lansate de către autoritățile cipriote, autoritățile turcești au continuat aceste activități în mod deliberat, tocmai pentru a împiedica exercitarea unor drepturi suverane în regiune. Pe 23 februarie 2018, după 13 zile de blocadă, platforma și NAVA a încercat să facă o nouă tentativă de apropiere de această platformă, dar din nou a fost blocată de către autoritățile turcești. Aceste incidente reprezintă o adevărată escaladare a activităților militare sporite în regiune, în sud-estul Mediteranei, cum și diferite exerciții militare în zonele maritime ale Republicii Cipriote, și devine din ce în ce mai clar că Turcia, prin această escaladare ilegală, dorește să crea, creeze un, o atmosferă de intimidare și, în mod clar, deliberat, încalcă legislația internațională și drepturile suverane ale uh, Republicii Cipriote. Comunitatea internațională recunoaște drepturile suverane ale Republicii Cipriote în această zonă economică exclusivă. Și asta s-a dovedit prin diferite rezoluții, declarații și prin faptul că companii petroliere majore au primit permis de explorare uh, în această regiune. Dacă Turcia are astfel de uh, solicitări uh, vis-a-vis -vis de această regiune, ar trebui să facă acest lucru într-un mod pașnic, așa cum scrie în articolul 33 al Cartei Națiunilor Unite. Guvernul cipriot, în mod uh, perseverent, a dat dovadă de calm și în exercitarea drepturilor sale suverane, și a acționat ca un actor responsabil în sud-estul Mediteranei, făcând toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare suplimentară a situației. Parlamentul European, precum și alte instituții majore, Consiliul European, Comisia Europeană, au uh, exprimat în nenumărate rânduri sprijinul lor față de drepturile suverane ale Republicii Cipriote. Dați-mi voie doar să amintesc că rezoluția Parlamentului, intitulată Acțiunile Turciei care creează tensiuni în zona economică exclusivă a Republicii Cipriote din noiembrie 2014, precum și rapoartele succesive uh, ale Parlamentului European referitor la Turcia. Aș dori să mă refer de asemenea și la concluziile recente ale Consiliului European precum și declarația recentă a Comisiei Europene în ceea ce privește uh, perspectivele de aderare ale Turciei și uh, negocierile acestea. În mod clar și inechivoc, acțiunile turcești reprezintă o încălcare a drepturilor suverane ale Republicii Cipriote în virtutea legislației internaționale, și au existat diferite apeluri pentru a pune capăt acestei uh, escaladări a tensiunilor în această regiune din partea guvernului cipriot. Consiliul European, în concluziile sale recente din 23 martie, a subliniat solidaritatea sa deplină față de Cipru și a condamnat în mod clar activitățile ilegale ale Turciei în Mediterana și a lansat un apel către Turcia pentru a pune capăt al acestor activități și pentru a respecta drepturile suverane ale Ciprului de a-și exploata propriile sale resurse uh, uh naturale. De asemenea, a amintit obligațiile Turciei față de legislația internațională și uh, nevoia de normalizare a relațiilor cu țările din regiune. Aceste mesaje, de asemenea, au fost transmise și către președintele Erdogan la întâlnirea din Erevan. Mai mult decât atât, Turcia și-a menținut aceeași poziție și care contravine uh, prevederilor internaționale afirmând că Cipru nu are dreptul la o zonă economică exclusivă. Turcia consideră uh, că mare parte din această zonă economică exclusivă face parte din platforma continentală turcească și deci revine și uh, dorește să existe un arbitraj internațional în ceea ce privește departajarea zonelor maritime. Turcia nu recunoaște dreptul Republicii Cipriote asupra acestei zone economice uh, exclusive. Președintele Republicii Cipriote a luat o poziție foarte clară și a afirmat faptul că turcii ciprioți beneficiază și vor beneficia de exploatarea acestor uh, hidrocarburi în regiune. De asemenea, Gestionarea acestor resurse se va înscrie în rândul competențelor Guvernului Federal, ca urmare a unui acord înscris în legislație federală și care reprezintă cadrul legal pentru viitoarea exploatare și uh, utilizarea acestor resurse naturale. Mai mult decât atât, s-a ajuns la un acord asupra faptului că veniturile pentru comunitatea turco-cipriotă vor fi cu mult mai mare, în mult disproporțional mai mare, ca și venit pe cap de locuitor comparativ cu restul populației și anume aproape 80% din um, veniturile comparativ cu veniturile acordate uh, cetățenilor ciprioți. Și în concluzie, dați-mi voie să dau dovadă de optimism. Eu cred că trebuie să ne străduim cu toții să ajungem la o rezolvare de comun acord a acestei situații mai devreme sau mai târziu și o astfel de rezolvare va permite ca bazinul uh, Mediteranei și zăcămintele de hidrocarburi de, de acolo să devină o adevărată sursă de pace și prosperitate pentru întreaga regiune. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule ambasador. Vă mulțumesc că ați terminat într-o notă pozitivă, pentru că, într-adevăr, cred că trebuie să continuăm dezbaterile în uh, spiritul unei bun cooper bune cooperări. Așa cum a spus și domnul președinte și domnul ambasador, s-a ajuns la reacții puternice și destul de unite din partea Parlamentului European, din partea Consiliului, prin vocea doamnei Mogherini, prin care se cere solidaritate de plină cu Cipru. Noi am uh, făcut apel în mod repetat la Turcia să înceteze acțiunile ilegale pe care le desfășoară în Mediterana de Est și să respecte dreptul suveran al Republicii Cipriote de a exploata resursele naturale în conformitate cu dreptul european și dreptul internațional. Instituțiile europene au luat poziție. Așa cum spunea și domnul ambasador, s-a discutat și cu președintele Erdogan la Varna. Noi am discutat în repetate rânduri la nivel de servicii cu partenerii noștri turci. E important acest lucru. Turcia este o țară candidată. Și ați putut vedea în rapoartele comisiei, rapoartele recente ale comisiei, pe care le pomenea și domnul președinte, că Turcia s-a angajat să respecte dreptul internațional, bune rela relații de vecinătate și să-și normalizeze relațiile cu toți membrii UE, inclusiv cu Cipru. Așa cum spunea doamna, eh, doamna Mogherini, împreună cu toți liderii europeni, au eh, subliniat în repetate rânduri acest lucru. Eh, cu relațiile bune cu Turcia sunt, trebuie respectate de către Turcia în calitate de țară candidat. Reiter, se reiterează acest apel și să și se face apel la Turcia să evite acțiunile în zona economică exclusivă a Ciprului, care ar putea submina relațiile UE-Turcia și, bineînțeles, Cipru-Turcia, dar și securitatea în zonă. Trebuie să găsim o cale spre a merge mai, depar mai departe, să se pună capăt escaladării acestor acțiuni faptul că liderii ciprioți s-au reunit săptămâna trecută pentru a discuta perspectivele de negociere, sperăm să se să capete o greutate și mai mare pentru că sub auspiciile ONU lista beneficiilor este foarte, foarte mare. Noi continuăm uh, să acționăm în mod constructiv și asta în interesul comun al tuturor părților. Domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule ambasador, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne Angelina Ehorst. Voi da acum cuvântul colegilor care dorești, doresc să se exprime. Avem mulți participanți din Cipru, un domnul Papadakis, domnul Navrides și domnul Iohauros s-au scris la cuvânt, precum și domnul Tenoc, domnul Hagi Georgiu, domnul Silichiotis și domnul Costaldo. Am uitat pe cineva cumva? Ok, so that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am numai puțin de 8 înscrieri la cuvânt, două minute de fiecare, vă rog. Domnul Papadakis are cuvântul primul. Ia σημαντικά σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με τη στάση της Ευρωπαϊκής. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu poziția UE în privința Turciei. Ei bine, trebuie să ne dăm seama că prin, cu această atitudine a Tur- vis-a-vis de această atitudine a Turciei și noi trebuie să ne schimbăm poziția. În ultimii ani ne dăm seama foarte clar că am tot încercat să atragem alături de noi Turcia. Am făcut fel și fel de concesii, Ori uh, această poziție a fost exploatată într totul de Turcia, care și-a exacerbat acțiunile agresive. Eu cred că a sosit momentul să vorbim despre sancțiuni, despre măsuri economice și alte, feluri, alte tipuri de măsuri care se poată fi întreprinse împotriva Turciei, așa cum s-a făcut în trecut și la adresa Rusiei. Cred că doar așa vom putea progresa. Trebuie sprijinite forțele democratice din Turcia. trebuie să evit, evităm pe de altă parte să fim prea duri cu Turcia, pentru că altfel, altfel nu cred că vom reuși la rezult, să ajungem la rezultatul scontat. În ceea ce privește intervențiile în zona economică exclusivă a Ciprului, practic este vorba despre o invazie a Uniunii Europene – o invazie care influențează foarte mult și politica energetică în Uniunea Europeană. În al treilea rând, trebuie să încetăm odată să ne mai dorim ceva. Am impresia că câteodată aveți o imagine distorsionată asupra realității. Ori Turcia continuă să insiste pe menținerea unei armate de ocupare în insula Cipru, cum s-ar putea ajunge la o, cum, la o soluționare în aceste condiții? Vă mulțumesc. Domnul să are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Mogherini, prin intermediul reprezentanților săi de la Strasburg, a reamintit faptul că Turcia este o putere mare în zonă. Dar, pe de, o, pe de altă parte, Turcia amenință Cipru. Ori și asta este de foarte mare însemnătate. Se poate încerca soluționarea conflictului cipriot, dar asta nu înseamnă că va veni la pachet cu soluționarea tuturor problemelor. Turcia continuă acțiunile sale de provocare. Există astfel de acțiuni în mai multe regiuni din Cipru, dar și în Marea Egee. Turcia și-a folosit armata, a blocat uh, uh, vase chiar și înainte de negocierile din Elveția. Și a Uh, trimis, uh, a desfășurat acțiuni importante la doi pași de Nicosia. Nerezolvarea acestui conflict va costa foarte, foarte scump. În 24 iunie au avut loc alegeri în 24 iunie vor avea loc alegeri și vedem, vom vedea ce ne rezervă viitorul, dacă e vorba de un nou monstru ca toți ceilalți dictatori pe care i-am văzut în ultimii ani. Mulțumesc, domnul Hagi Georgiu. Ευχαριστώ κύριε președinte, Καταρχήν να πω ότι οι γενικότερες τοποθετήσεις για το Κυπριακό θα έχουμε... Mulțumesc. În ceea ce privește Ciprul, Iată, putem uh, reitera cele spuse de către Comisia Europeană în raportul său. Turcia a încălcat și a încălcat din nou și din nou promisiunile în ceea ce privește Ciprul. Iată, de data aceasta, Turcia a mers până într-acolo, uh, încât a adus atingere zonei economice exclusive a Ciprului. Iar încă una dintre încălcările promisiunilor făcute. În rezoluția privind uh, Cipru se spune clar că problemele acestea trebuie, uh, trebuie rezolvate. Dar dacă Uh, conform legislației internaționale, această zonă economică exclusivă trebuie împărțită între cele două regiuni cipriote uh, și mai mult decât atât trebuie să fie împărțite hidrocarburile descoperite în această zonă economică exclusivă. Asta este una, dar uh, nasul Turciei care s-a băgat în această oală nu face nimic altceva decât să ne împiedice pe noi toți uh, să găsim o soluție pentru problema cipriotă. Și încă ceva. Uniunea Europeană trebuie să condamne cât se poate de clar intrarea Turciei în această zonă economică exclusivă. Din păcate, însă, Uniunea Europeană dă întotdeauna dovadă de slăbiciune când vine vorba despre acțiunile Turciei. Mulțumim, domnul Castaldo. Turcie în plenaria în comisiune. Mulțumesc, domnule președinte. Da, se vorbește mult despre Turcia dar uh, din păcate în plenară mult prea rar se întâmplă să vorbim și pozitiv despre această țară. Acțiunea despre care vorbim astăzi vizează gestionarea zonei economice exclusive. E vorba despre o um, zonă la 10 uh, mile marine de coastă, în care, în principiu, um, Republica Cipriotă este suverană. Dar Turcia își ascunde și Erdogan cu precădere, își ascunde foarte greu uh, um, interesul pe care îl are vis-a-vis -vis de zăcămintele cipriote. Știți foarte bine cum stau lucrurile, știți că o, un vas al ENI a fost uh, blocat de trei vase de război turcești, dar de fapt nu este decât ultimul episod dintr-o lungă serie de acțiuni belicoase ale Turciei. Acțiunile de intimidare ar fi putut uh, constitui un, uh, o pricină de război. Iar acum cu ce răspundem? Păi în principal cu vorbe, cu vorbe care aproape că nu ating în niciun fel Turcia, care își vede de ale ei. Erdoğan nu se va opri aici. Uh, navele turcești patrulează în zonă, aviația turcească survolează zona. Adevărul este că de acum încolo Turcia practic a cam renunțat la ideea aderării la Uniunea Europeană acordul în privința migrației uh, i-a dat și o armă de o monedă de șantaj, dar eu nu cred că mai putem privi Turcia drept o țară uh, candidat, în niciun caz. Oricum, ipocrizia noastră de până acum uh, nu a dat niciun fel de rezultat pozitiv. E clar că trebuie să schimbăm abordarea. Domnule Pitideos. Mulțumesc. Fără îndoială, date fiind cele auzite de la colegi, cât și de la domnul ambasador, Uh, e clar că încălcările de către Turcia ale dreptului internațional au devenit monedă curentă. Atitudinea constantă a Turciei a făcut să, ca Turcia să se autoexcludă practic din uh, cursa către aderarea la UE. Nu mai are niciun sens să negociem cu Turcia în privința aderării, atâta timp cât uh, Turcia, practic, uh, ocupă teritoriul cipriot și împiedică Cipru să-și exercite suveranitatea. Deci, dacă dorim uh, soluționarea problemei cipriote, trebuie să suspendăm orice fel de negocieri și discuții cu Turcia, pentru ca aceasta să vadă în ce um, stare pot ajunge legăturile ei cu Uniunea Europeană, și anume să fie inexistente. Poate doar folosind această armă a forței vom reuși să căpătăm vreun rezultat. pentru că dacă doar ne este teamă de Turcia sau suntem indiferenți vis-a-vis -vis de acțiunile sale, iată ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule Pitideos. Domnul Navrides. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru această discuție. Eu recunosc că aș vrea să pot împărtăși optimismul mm, pe care îl invoca domnul ambasador al Republicii Cipru și doamna director adjunct a Serviciului de Acțiune Externă mă rog, pe fond eu sunt de acord cu domniile lor. Și am o întrebare către invitații noștri. Avem sprijinul tuturor uh, forurilor europene pentru apărarea poziției și drepturilor cipriote. Chiar și Rusia și uh, Națiunile Unite și-au reiterat sprijinul vis-a-vis -vis de Cipru. Păi atunci, de ce mai avem nevoie? De încă o rezoluție, de încă o declarație? Ce așteptăm? Asta vă întreb și vă întreb pe amândoi. Domnule ambasador și reprezentanta Comisiei Europene. Am auzit cu toții că acțiunile Turciei sunt ilegale și în ca, uh, lovesc din plin interesele și proiectele economice ale Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană nu intervine decât uh, când e vorba de chestiuni uh, soft sau are posibilitatea să intervine și mai serios, mai în forță. Pentru că deocamdată nu se prea vorbește despre adevărate sancțiuni. Mulțumesc, Charles Stenock. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ambasador. Știți că sunt uh, un prieten de vechi al uh, Ciprului și acum câțiva ani m-a bucurat nespus vestea descoperirii zăcămintelor de gaz în apele teritoriale cipriote. și e foarte bine că alături de alte state democratice din um, Mediterana de Est, respectiv Israel, Cipru, a, și-a dezvoltat cal calitățile de-a lungul anilor. Uh, iar descoperirea acestor zăcăminte a venit și cu un uh, plus de perspective pentru bunăstarea acestei țări pe termen lung. Ori, iată, și uh, s-a spus că atunci când uh, țara va fi reunificată sub un singur drapel, aceste zăcăminte vor fi împărțite și cu turcii ciprioți. Deci eu uh, deplor acțiunile turce, turcești în zona economică exclusivă, precum și acțiunile la adresa platformei de extracție ENI, Ori uh, comportamentul Turciei din ultima vreme, de la un capăt la celălalt, sunt uh, extrem, extrem de preocupante. Iar intervenția din ianuarie, sub un uh, pretext uh, absolut fals, nu este decât încă un exemplu al acestui comportament uh, uh al Turciei și sunt de acord, nu trebuie să mai privim Turcia drept o țară candidată, dar mă rog, altă dată vom discuta despre asta. În numele CR țin să mulțumesc tuturor um, instituțiilor care au um, criticat Turcia și și-au uh, exprimat sprijinul uh, vis-a-vis -vis de Republica Cipriotă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Silichiotis are cuvântul acum. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβω αυτό που είπε και ο πρέσβης αλλά και... Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, nu pot decât să fiu un asentimentul colegilor. Turcia, prin atitudinea sa, a încălcat și încalcă dreptul mării, drepturile fundamentale, și acum hotărăște să atace o întreprindere italiană care încheiase un contract cu autoritățile cipriote pentru exploatarea hidrocarburilor din zonă. Da, hidrocarburile ar putea veni cu un uh, potențial pozitiv de securitate energetică în Europa. Toată lumea este de acord în această privință și s-a exprimat sprijin pentru Republica Cipriotă până acum, însă toate aceste mesaje de simpatie, de fapt, nu au uh, încurajat nici cum Turcia să pună capăt acțiunilor sale. Trebuie să încurajăm acțiuni mai puternice. Ciprioții greci sunt foarte îngrijorați Trebuie să se găsească o soluție pentru ca ulterior aceste resurse, aceste zăcăminte, într-adevăr, să poată fi împărțite cu ciprioții turci. Trebuie să avem obiective, trebuie să sancționăm Turcia și apoi să ne asigurăm că e o legătură efectivă Uh, că, că aceste zăcăminte vor putea um, realmente să um, soluționeze um, problemele din această zonă atât de instabilă. Ar putea să fie și un catalizator pentru reunificarea Ciprului. Okay, Mulțumesc, dragi colegi. Iată multe întrebări, în marea lor majoritate adresate Angelinei Eichhorst. Așadar, voi da cuvântul doamnei director adjunct SAE, 5 minute, apoi domnule ambasador. Thank you, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați membrii Parlamentului European, pentru toate comentariile făcute. Permiteți-mi să spun următoarele. În primul și în primul rând, din punct de vedere politic. Cred că a fost important acest uh, mesaj transmis uh, de toate instituțiile europene, mesaj uh, solidar cu, cu Ciprul. Și mesajul acesta nu se va schimba. Am transmis acest mesaj cât s-a putut de clar și o vom face și pe viitor. În al doilea rând, dacă ne uităm la relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia, și după cum spunea domnul Tenac, această relație cu Turcia conține o serie de elemente. E bine, deci dacă ne uităm la aceste relații, ne dăm seama că am purtat aceste discuții de mai multe ori, atât la nivelul Consiliului European, cât și la nivelul Parlamentului European, la nivelul directoratelor generale, etc., etc. Turcia este stat candidat, este un partener uh, strategic al Uniunii Europene și continuăm să discutăm cu Turcia pe marginea fiecărui dosar, așa cum s-a convenit în trecut. Și noi încercăm să găsim uh, soluții pentru fiecare problemă cu care ne confruntăm. Atâta timp cât Turcia este stat candidat, ea trebuie să respecte regulile impuse statelor uh, candidat. Și lucrul acesta a fost agreat la toate nivelurile. Am înțeles că unii uh, membri ai Parlamentului European își doresc ca instituțiile europene să meargă mai departe decât au făcut-o. Dar eu vreau să vă spun că așa stau lucrurile în momentul de față în relațiile UE-Turcia. S-au tot uh, discutat cu Turcia, uh, doamna Mogherini a discutat cu uh, uh, omologii uh, turci, etc. Deci am spus uh, lucrurile cât mai clar, cu putință, uh, în ceea ce privește poziția Uniunii Europene. Aceasta a fost lipsită de ambiguitate. Încercăm să sprijinim, în măsura pos- posibilului, toate negocierile conduse la nivel internațional. Am ascultat uh, declarațiile făcute de liderii celor uh, două zone ale Ciprului. Cei doi lideri consideră că dezbaterile și negocierile trebuie să fie continuate. Ei, lucrul acesta nu poate decât să ne încurajeze, pentru că doar pe baza negocierilor putem încerca să rezolvăm problema cu care ne confruntăm. Am spus uh, președintelui, am, am spus uh, președintele Anastasiadis și am, uh, am vorbit de asemenea despre liderul uh, turcilor ciprioți. Intervenție fără microfon. Can you use a micro, dear colleague? Stimate coleg, porniți microfonul. We don't have two presidents. Nu avem doi președinți în Cipru avem președintele Republicii Cipru și liderul îl avem pe liderul celor care locuiesc în teritoriile ocupate. Nu știm dacă acești uh, locuitori sunt uh, coloniști sau uh, ciprioți. M-am referit la întâlnirea la care au participat cei doi lideri în urma acestei întâlniri, cei doi lideri și-au asumat responsabilitatea de a negocia și pe viitor, de a dezbate și pe viitor. În acest context, uh, context nu putem decât să susținem aceste negocieri și sperăm că rezultatul lor va fi unul fructos. Mulțumim, doamnă Eichhorst, domnule ambas ambasador πρώτα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν εξέφρασα ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să clarific un lucru și, și anume că nu mi-am exprimat nici o poziție optimistă, nici pesimistă. Ceea ce am spus este că, da, trebuie să constatăm că pentru a găsi o soluție, Uh, în favoarea tuturor, aceste zăcăminte de hidrocarburi s-ar putea să fie un catalizator pozitiv. Apoi, aș dori să clarific de asemenea încă un aspect. Guvernul nu este mulțumit de, cu descrierea făcută de către Comisia Europeană referitor la uh, ceea ce s-a întâmplat. Uh, în Elveția, în Tramontana. Noi credem că lucrurile ar trebui să, lucrurile ar trebui să li se spună pe nume. Și ar trebui să fim mult mai expliciți în ceea ce privește rolul Turciei, care nu a fost prea pozitiv în ceea ce privește armata de ocupare, în ceea ce privește garanțiile, etc. lucru care a dus la un eșec, un adevărat eșec al uh, negocierilor. Cu toate acestea, guvernul cipriot este mulțumit de sprijinul pe care, prin Consiliul European, l-am primit. Și nu excludem chiar posibilitatea de a cere măsuri suplimentare în funcție de evoluția evenimentelor. Mulțumesc! Ok. Thank you. Mulțumim. Mulțumim atât domnului ambasador, cât și doamnei director adjunct. Mulțumesc uh, colegilor care au intervenit în dezbatere. Nu mai există alte comentarii. Trecem, prin urmare, la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă urez uh, o zi bună și o viață plăcută. We have the joint consideration of the items 7 and tratăm în comun punctele 7 și 8, acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Irak. Pe 17 ianuarie 2013, Parlamentul și-a dat consimțământul încheierii unui acord de parteneriat și cooperare cu Irakul. Din păcate, din pricina unei sentințe pronunțate de Curtea de Justiție din Filipine, Uh, Parlamentul European trebuie să-și dea din nou uh, consimțământul asupra unui text, uh, de data aceasta adoptat în, în baza unui temei juridic corect. Îi dau cuvântul doamnei Saifi, care ne va da detaliile acestui raport. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba aici despre schimbarea unui temei juridic. Ca urmare a acestei modificări, trebuie să, să aprobăm din nou uh, acordul de parteneriat și cooperare cu Irak. De data aceasta avem uh, posibilitatea de a uh, stabili care sunt prioritățile noastre în ceea ce privește întărirea cooperării cu Irakul publicarea unei strategii comune cu privire pentru Irak în ianuarie, precum și angajamentul instituțiilor europene și a statelor membre la conferința din Kuwait din februarie anul trecut, Iată, toate acestea trebuie să se transforme în acte concrete în favoarea Irakului. În acest sens, acordul de parteneriat și uh, cooperare este instrumentul pe care trebuie să-l folosim pentru reconstrucție, uh, stabilizare și reconciliere în Irak. În raportul meu am uh, identificat prioritățile pe termen scurt. În uh, lunile următoare, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să furnizeze ajutorul umanitar uh, menit a-i proteja pe toți irachienii. Trebuie să se acorde o atenție specială zonelor de curând eliberate operațiunile de uh, eliminare a minelor trebuie să fie continuate, de asemenea trebuie să fie reconstruite uh, clădirile esențiale și trebuie să se acorde fonduri pentru uh, întărirea administrativă. De asemenea, dialogul între puterea centrală și autoritățile uh, Uh, autoritățile regionale trebuie să fie continuat. Uh, când spun asta, mă gândesc în special la Kurdistan, relațiile dintre autoritățile naționale și cele din Kurdistan. Trebuie să, găsească, să se găsească o soluție pentru toate etniile reprezentate în Irak, uh, o soluție care să garanteze unitatea Irakului și drepturile și respectarea drepturilor etniilor. Uniunea Europeană trebuie să continue dezbaterile cu autoritățile irakiene, trebuie să lupte împotriva corupției, trebuie să uh, Uh, sublinieze rolul important al societății civile, trebuie să vorbească despre politica împotriva terorismului, trebuie să încurajeze Irakul uh, pe calea aderării la Tribunalul uh, Penal Internațional și, de asemenea, Uniunea Europeană trebuie să vorbească despre un, un moratoriu împotriva pedepsei capitale educația, energia și educația și migrația sunt Uh, domenii în care trebuie să ne angajăm în comun. În ceea ce privește securitatea din Irak, e clar că trebuie să sprijinim uh, autoritățile polițienești și trebuie să ajutăm la întărirea autorităților publice. Reconstrucția și stabilizarea trebuie să fie însoțite de politici economice și sociale care uh, să fie în beneficiul tuturor irakienilor. Uniunea Europeană trebuie să susține diversificarea economiei irakiene. Trebuie să ne asigurăm că creșterea economică este durabilă uh, și că este capabilă să genereze, să creeze locuri de muncă pentru uh, uh, tineri în special. Trebuie să creăm programe de asemenea, pe plan politic, programe care, spre exemplu, să ducă la întărirea Parlamentului irachian. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Saifi. Trecem acum la schimbul de opinii. Domnul Freund, domnul Raimond, domnul Cosu și domnul Castaldo s-au înscris la cuvânt. Văd că nu s-a mai înscris și altcineva. Prin urmare, trei minute pentru fiecare. Începem cu domnul Freund. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, va trebui să improvizez. Tocmai am aflat că trebuie să o înlocuiesc pe doamna Gomes, care din păcate nu e prezentă alături de noi astăzi, dar dacă ar fi fost prezentă, cu siguranță i-ar fi mulțumit doamnei raportor pentru uh, eforturile de cea mai bună calitate depuse pe marginea acestui raport. Și iată, mulțumesc și eu la rândul meu. Iracul continuă să învețe ce înseamnă democrația. N-au trecut decât 15 ani de la căderea dictaturii lui Saddam Hussein. Și știm prea bine cât de violent a fost finalul acestei dictaturi. Dar dacă ne uităm la vecini, spre exemplu la Siria, ne dăm seama că progresul uh, din Irak este irefutabil. Spre exemplu, 12 mai uh, vor fi organizate alegeri. Iată cât de departe au ajuns uh, entitățile politice și administrative din, uh, din Irak. Sperăm că aceste alegeri vor consfinți cooperarea între cele trei etnii principale, vor duce la întărirea democrației și, de asemenea, la întărirea atât de fragilului principiu al statului de drept. Sperăm că rezultatul alegerilor uh, va duce mai departe rezultatele obținute până în momentul de față. Și mă refer la cooperarea încununată de succes uh, cu Arabia Saudită și cu Iranul, spre exemplu. Mai mult decât atât, Irakul a reușit să aibă relații uh, bune cu Statele Unite ale Americii sau, uh, dați-mi voie să mă exprim altfel, Statele Unite ale Americii în continuare sprijină autoritățile irakiene. Uh, Cerem din nou și din nou Irakului să lupte împotriva corupției, să promoveze drepturile omului. De data aceasta, iată, cerem abolirea pedepsei capitale. Sperăm din tot sufletul că după alegeri Uniunea Europeană și Irakul vor continua, vor putea continua a colabora, astfel încât acest stat să se transforme într-o entitate pașnică și prosperă. Mulțumesc! Mulțumim, stimate coleg. Urmează domnul Raimon în numele verzilor. Vă mulțumesc. Voi vorbi în engleză, domnule președinte. Salutăm acest proiect de aviz, considerăm că atinge subiectele esențiale, spre exemplu, reconciliere, persoanele strămutate în, în interiorul unui stat, uh, drepturile omului, etc. Considerăm că, în special când vine vorba despre drepturile omului, uh, diviziunile sectoriale, Uniunea Europeană trebuie să ofere uh, asistența autorităților irakiene. E nevoie de soluții pe termen lung, în special când vorbim despre relațiile dintre autoritățile centrale și cele regionale. Trebuie să sprijinim și financiar stabilirea acestor relații și mă gândesc în special la Kurdistanul uh, irachian. Aici e clar nevoie de un dialog susținut între diferiții uh, uh actori uh, care sunt atât de importanți în contextul reconcilierii și reconstrucției naționale. Uh, apreciem accentul pus pe minorități în acest raport. Vom veni și noi cu niște amendamente legate de diviziunile sectoriale și uh, per exemplu, cred că Uniunea Europeană uh, are, ar avea multe de câștigat în cazul în care ar uh, sprijini această tranziție în Irak. Iată, n-am nevoie de 3 minute, 1 minut uh, și 30 de secunde au fost suficiente pentru mine. Mulțumim. Urmează domnul Couso. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, nici noi nu putem fi împotriva unui astfel de acord de cooperare care cuprinde părți foarte importante, cum ar fi, spre exemplu, reconcilierea, sprijinul față de integritatea teritorială a Irakului și mai ales care dorește, de asemenea, să pună capăt unei situații de invazie ilegală care a dus la un milion de decese. Dar aș vrea să vă explic situația creștinilor și ne am semnalat acest lucru. Uh, Quartetul Azorelor s-a referit la, această, la acest subiect și rezultatul a fost o expulsare a comunității creștine, dar nu numai, chiar și comunitatea evreiască. Și e clar că e vorba de 78 de uh, credințe diferite care există în această regiune, deci trebuie să apărăm drepturile nu numai ale creștinilor, ci ale tuturor uh, confesiunilor din regiune, șiiți și alții. Uh, cam atât v-am de spus, nimic altceva de adăugat. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Castaldo, numele FTD. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau Vreau să-i mulțumesc doamnei Saifi pentru uh, această prezentare cât se poate de completă. E clar că autoritățile irakiene au nevoie de sprijin în reconstrucția acestui stat. Dați-mi voie să, am, să fac câteva comentarii. Știm prea bine că autoritățile irakiene se confruntă în momentul de față cu o serie de, de provocări. provocări uh, cărora autoritățile nu le fac neapărat cu brio față. Tocmai de aceea e nevoie la alegerile din 12 mai de o reprezentare cât mai largă uh, cu putință. E important ca în această eră post-ISIS să ne asigurăm că toate Um, etniile, toate minoritățile sunt într-adevăr reprezentate în procesul uh, electoral. Mediul, în maniera acesta, aceasta, uh, discuția dintre diferitele regiuni, etnie, etc., ar putea să fie înodată. Uh, și pe baza acestui, uh, acestei dezbatere, acestei cooperări la nivel național, uh, am putea veni și noi, Uniunea Europeană, cu un sprijin cât se poate de concret, uh, financiar, un sprijin de asemenea pe plan politic, care să ducă la reconstrucția statului, la recâștigarea încrederii în instituțiile proprii și E clar că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru a se asigura că noile grupuri jihadiste nu vor mai putea apărea. Doar prin integrare în adevăratul sens al cuvântului la nivelul unui stat, riscul acesta poate fi într-adevăr eliminat. Mulțumesc din nou raportoarei. Mulțumim, domnule Castaldo. Mai am o solicitare de intervenție. Domnul Tenoc. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Bineînțeles, grupul meu sprijină acest raport, sprijină de asemenea recomandările pentru acordul de parteneriat și cooperare. Eu sunt președinte al grupului uh, prietenilor Kurdistanului și în calitatea aceasta uh, nu pot decât să laud mențiunea legată de dialogul uh, structurat între Erbil și Bagdad. Cer de asemenea reluarea zborurilor spre Kurdistan, care au fost op- oprite. În, adic- în uh, aliniatul 13 am ceva de spus legat de acest uh, aliniat. În presa britanică uh, au existat o serie de rapoart de, de, de articole legate de soarta soțiilor jihadiștilor care au luptat în cadrul ISIS. Aceste, multe dintre aceste femei, chiar dacă nu au avut neapărat uh, o, direct, o legătură directă cu activitățile ISIS, au fost uh, condamnate la moarte doar din pricina statutului lor uh, marital. Ei, înțeleg de ce mulți consideră că genul acesta de acțiuni uh, sunt repro- reprobabile. Deci înțeleg de, îi înțeleg pe critici. Uh, îmi dau seama că chiar și cetățeni străini au fost uh, condamnați la, sau femei care vin din străinătate au fost condamnate la moarte doar pe baza unor prezumții că ar fi fost căsătorite cu niște luptători uh, ISIS. Se pare că judecătorii uh, pur și simplu uh, um, aruncă în dreapta și în stânga cu condamnări la, la, moarte, la moarte. Îmi dau seama că crimele comise de cei care au luptat în cadrul ISIS sunt abominabile. Uh, Există o serie de cetățeni străini care au luptat în cadrul uh, ISIS. Uh, nu știm în ce măsură acești cetățeni ar trebui uh, judecați în țara lor sau în Irak. Dar oricare ar fi situația acestor luptători, soarta de care s-au bucurat, între ghilimele, niște femei, este absolut tristă. Doamna Saifi, doriți să mai faceți un rezumat? Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții și să știți că am notat diferitele observații. Eu cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că Irakul este în continuare o prioritate a Uniunii Europene și că trebuie să consolidăm cooperarea în favoarea reconstruirii acestei țări. Am să fiu atentă la amendamentele ce vor fi înaintate și voi continua munca împreună cu raportorii din umbră, așa că vă mulțumesc tuturor. Good, thank you. Președintele, mulțumesc. Și acum calendarul. Termenul pentru depunerea amendamentelor este prevăzut pe 26 aprilie la ora 11. Amendamentele vor fi probabil analizate în 17 iunie, pe 20 vom vota și în principiu ajungem în plen înainte sau după vară. E bine așa? Da? Okay, well, we'll, we'll this is just indicative, we'll try and follow this line. Oricum, e un calendar indicativ. Vom încerca să-l respectăm. Foarte bine, mulțumesc. Și iată că acum ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi și între timp am recuperat cel puțin vreo 10 minute din întârziere. E vorba de un schimb de opinii cu domnul Daniele Viotti, raportor pentru bugetul pe 2019 al Comisiei Europene. Vă mulțumesc pentru prezență și colegul nostru, Vioti, este raportor din partea Comisiei Băd pentru buget în ceea ce privește prioritățile uh, bugetare pentru anul următor. Ca în fiecare an, Comisia AFET va adopta un aviz și vom vota amendamente în august și vom pune accentul pe cheltuielile din capitolul din linia bugetară, capitolul 4, Uh, care revin Comisiei AFET. Și vreau să mulțumesc uh, colegului Vioții pentru prezență și vreau să mulțumesc și domnului raportor, uh, domnul Bonafé. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și Comisiei dumneavoastră pentru cele câteva minute acordate. Vreau să fiu foarte succint în așa fel încât să pot asculta cu atenție pozițiile exprimate de colegi și pozițiile atât raportorului pentru aviz, cât și pozițiile raportorilor din umbră. Ceea ce eu îmi doresc este să avem un buget care să poată fi salutată în mod, mod pozitiv atât de comisiile specializate cât și de diferitele grupuri politice și să fie un buget care să vină în întâmpinarea nevoilor uh, Parlamentului nostru. Acum, foarte pe scurt. Temele care sunt la ordinea zilei, ca să zicem așa. Am uh, discutat aceste aspecte în luna martie, în plenara de luna martie, uh, dar nu fac decât să le evoc încă o dată. Va trebui să fim extrem de atenți și prudenți în ceea ce privește cea de-a doua tranșă pentru instrumentul pentru refugiați, uh, deci acordul cu Turcia. Știți că am avut o primă tranșă de 3 miliarde de euro. Acum întrebarea este cum vom finanța cea de-a doua tranșă de 3 miliarde de euro. Comisia Europeană dorește să financeze în același mod, și anume o treime din bugetul Uniunii și două treimi prin contribuții din partea statelor membre. Acum, în momentul de față, Consiliul nu e de acord cu această formulă de finanțare. Anumite state membre, într-o ipoteză destul de negativă, spuneau că instrumentul acesta pentru refugiați, acordul cu Turcia, trebuie să fie per total finanțat din bugetul Uniunii Europene. Înțelegeți și dumneavoastră că asta ar însemna să reducem foarte multe alte cheltuieli și investiții prevăzute la buget. Deci, cea mai afectată va fi rubrica 4 și va fi ceva negativ. Apoi, în al doilea rând, un alt aspect asupra căruia trebuie să fim foarte vigilenți, și anume provocările în materie de securitate, sprijinul acordat programelor pentru dezvoltare. programelor pentru apărare, pentru securitate. E clar că e o inițiativă pe care o susținem și trebuie ca aceasta să fie finanțată din fonduri încă nealocate sau prin instrumente financiare și nu printr-o realocare a fondurilor uh, din partea unor programe deja existente. Pentru că un fond ar însemna că uh, Uh, aceste fonduri ale programelor existente vor fi reduse și e vorba de programe pe care Uniunea Europeană lucrează de multă vreme. Apoi, în al treilea rând, trebuie să îmbunătățim sprijinul acordat politicii de vecinătate, mai ales în regiunea Balcanilor uh, Occidental, Balcanilor de Vest, având în vedere situația de acolo. Situa securitatea în regiune uh, se înrăutățește și, evident, e, trebuie să acordăm atenție și sprijinului acordat uh, populației palestiniene. Se pare că uh, nu se mai dorește finanțarea agenției uh, competente din partea Națiunilor Unite. Deci, va trebui să găsim o soluție în așa fel încât să putem continua această muncă, acest sprijin acordat populației palestiniene. Deci, Uniunea Europeană trebuie să găsească o cale de a menține uh, fondurile acordate acestei agenții a Națiunilor Unite și care sunt destinate populației palestiniene. Mâine poi, și poi mâine va fi organizat un eveniment care în mod clar va avea consecințe asupra bugetului Uniunii Europene. E vorba de 1 miliard 250 de milioane care au fost deja uh, angajate și încă mai e nevoie de 160 de milioane pentru perioada 2018-2020. Deci, e clar că nu trebuie să permitem niște reduceri drastice, ci trebuie să găsim surse suplimentare pentru finanțare. Instrumentul apărare, instrumentul pentru refugiați și așa mai departe. Mulțumesc! Thank you, dear colleague Viotti. Mulțumim foarte mult colegului Vioti pentru aceste observații în introducere și după cum spuneam, eram, da, clar, uh, după cum spuneați, e clar că trebuie să vedem ce au de spus colegii noștri. Mai întâi uh, raportorul pentru aviz, domnul Benifei, apoi domnul uh, Tanoc, domnul Castaldo a indicat de asemenea că doresc să intervină, așa că vă rog, aveți cuvântul. Uh, mai întâi domnul Benifei. Thank you, Chair. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului raportor pentru această prezentare. Uh, mulțumesc colegului Vioti de la Comisia de Bugete pentru prezența sa și dorința sa de a discuta referitor la bugetul 2019. E clar că Uniunea Europeană se confruntă cu foarte multe provocări. Ajungem la o etapă crucială. Trebuie să găsim o soluție echilibrată din punct de vedere bugetar. condițiile socioeconomice sunt fragile în țările din nordul Africii, situația e dificilă în, uh, în, Afri, în um, uh, țările arabe, apoi nu uitați, avem și problemele de uh, fluxuri migratorii, apoi um, țările din Mașrec, din Maghreb, de asemenea se confruntă cu dificultăți Ehm, observăm că unele dintre ele chiar continuă ehm, și se afundă în regimuri din ce în ce mai autoritare. Asta așa ca să vă descriu situația din vecinătatea noastră foarte apropiată. Deci, mai mult decât oricând, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol central un rol de prim plan, uh, mai ales la nivel umanitar, cu atât mai mult cu cât uh, SUA uh, pare să aibă alte priorități, iar Rusia își desfășoară propria sa politică bazată pe forță în aceste regiuni. Deci trebuie să facem față acestor provocări în mod credibil. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să evoc și un alt principiu care a fost deja abordat de domnul raportor în prezentarea sa inițială, E vorba de aspecte pe care le considerăm drept uh, deosebit de urgente. Consolidarea democrației, drepturile omului, drepturile fundamentale, sprijinul față de statul de drept, uh, consolidarea capacității de uh, rezistență, de reziliență, lupta împotriva terorismului, buna vecinătate, nevoia de a pune capăt cauzelor profunde ale fluxurilor migratorii, situația din Balcani, care nu e prea îmbucurătoare. Apoi, pachetul extindere, despre care discutăm astăzi, de asemenea, trebuie să reprezinte o adevărată strategie și Comisia trebuie să vină cu propuneri care, în mod clar, vor avea un impact asupra bugetului. Finanțarea rețelelor de interconectare, apoi programul Erasmus+, e, sunt tot atâtea nevoi de finanțare, atât în Europa cât și în vecinătatea noastră. Evident, pentru asta vom avea nevoie de fonduri și vom avea nevoie de o creștere a fondurilor uh, până în 2020. Evident, fondurile pentru Turcia se vor reduce, având în vedere atitudinea uh, Turciei față de drepturile fundamentale și uh, față de uh, drept, statul de drept. Uh, e clar că asta va duce la o compensare a fondurilor și la o sporire a acestora pentru Balcani. Dar uh, reducerea fondurilor pentru Turcia trebuie să corespundă cu o sporire a fondurilor acordate societății civile. Ar trebui să fie un principiu clar, aproape automat uh, pentru această regiune. Un alt element deosebit de important felul în care se va finanța politica externă a Uniunii Europene. E nevoie de o consolidare a resurselor, având în vedere că acestea sunt utilizate în flux uh, tensionat în momentul de față. Uh, e nevoie de un angajament sporit din partea Uniunii Europene pentru toate, toate aceste chestiuni strategice Uh, parteneriatul uh, oriental, uh, Ucraina, Georgia, instrumentul pentru democrație, instrumentul pentru drepturile omului. Toate acestea sunt cu atât mai necesare cu cât observăm o reducere a spațiului de care dispune societatea civilă, o reducere a respectului acordat față de aceste valori fundamentale. Deci acestea trebuie să se transpună concret în surse de finanțare, fără să uităm de asemenea și misiunile de observare a alegerilor. În ceea ce privește Turcia, s-a aprobat a doua tranșă E clar că e o chestiune strategică pentru Uniunea Europeană, însă aceste fonduri recent aprobate nu trebuie să fie defalcate din alte programe sau din instrumentul pentru vecinătate. Uh, există diferite fonduri uh, fiduciare, dar care trebuie totuși să fie înscrise în bugetul Uniunii și să poată fi monitorizate de către Parlament. Deci uh, am salutat o astfel de inițiativă. Mâine va avea loc conferința referitor la Siria și acolo vom reînnoi angajamentele noastre în materie de ajutor umanitar și ajutor pentru reconstrucție și vom urmări îndeaproape rezultatele acestei conferințe și să sperăm că acesta se va transpune și în termen bugetar. Um, dacă SUA își va reduce contribuția la UNRWA, va trebui ca noi să compensăm, pentru că agenția se confruntă cu o adevărată uh, criză de resurse și uh, nu trebuie să uităm angajamentele luate la conferința de la Roma în 15 martie. Situația trebuie să ne permită să avem o sporire a fondurilor acordate pentru diferitele instrumente pentru afaceri externe, um, așa cum au fost ele prevăzute în perioada 2014-2020. E clar că ne, uh, lumea are nevoie de o Europa mai prezentă, mai vizibilă și nu putem să nu fim la înălțimea acestor așteptări. Și asta înseamnă că trebuie să ne dotăm de, cu mijloacele necesare, în așa fel încât să facem față tuturor acestor provocări provocări în vecinătatea noastră imediată. Există diferite fronturi, ca să zic așa, cărora va trebui să facem față și vom încerca să transpunem acest lucru în fapt. Mulțumim foarte mult raportorului nostru, domnul Benifei, și acum uh, va interveni doamna Aliu Marie, domnul Galler. mai dorește cineva? Mai dorește cineva? Notăm. Din partea PPE avem o adevărată listă de intervenții și va trebui să încheiem acest punct la timp, așa că fiecare va avea câte trei minute. Mai întâi, doamna Liu Marie. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva observații, dacă îmi permiteți, pentru că un buget, până la urma urmei, e singurul criteriu care demonstrează voința reală de a implementa o politică. Și prin buget, axele majore vor fi afectate. Domnule raportor, eu vreau să vă întreb faptul că îngrijorările în materie de apărare sunt acum transpuse în al doilea, într-o nu, nu neapărat în prim plan, ci într-un al doilea plan, mă întreb, oare nu cumva astăzi aceste îngrijorări de securitate și de apărare, nu cumva din potrivă, sunt uh, majore? Rolul nostru față de cetățenii europeni este să-i protejăm. Și dacă acum noi spunem că vom finanța eforturile de apărare europeană doar prin ceea ce rămâne după alte proiecte la nivel de buget, nu cred că asta demonstrează că ne dorim cu adevărat o, o politică de apărare. În ceea ce privește refugiații din Turcia, într-adevăr, aceștia reprezintă o îngrijorare majoră, dar aș vrea să notați un lucru. Refugiații din Turcia, de fapt, vin din Siria. Și ce observăm? Observăm că acum sirienii se întorc în țara lor și, în schimb, bănuiesc că asta ar însemna că ignorăm alți refugiați care vin din alte regiuni mai ales dintr-un anumit număr de țări africane și față de care vom avea din ce în ce mai multe probleme în următorii ani. Mă gândesc că și aici trebuie să facem niște alegeri, trebuie să avem o orientare politică. Și nu cred că ne putem permite doar să ne limităm și să spunem, uitați, avem o prioritate, refugiații din Turcia, doar cei din Turcia. Un al treilea element, ajutorul pentru vecinătate. Către Est e normal, dar ca urmare a celor spuse de mine adineaori, mă gândesc că nu trebuie să ignorăm nici faptul că e nevoie de un efort suplimentar față de țările africane. Dacă nu ne dorim un val migratoriu major, din cauza problemelor demografice, din cauza instabilității, proastei guvernanțe, din cauza traficului, atunci trebuie să recunoaștem această situație. Și, în final, Trebuie să spunem că Uniunea Europeană va compensa uh, reducerea creditelor acordate de SUA pentru populația uh, palestiniană. Asta înseamnă că, de fapt, vom depinde de SUA. Deci noi nu vom mai avea suveranitatea alegerilor noastre, ci venim și compensăm ce nu finanțează SUA. Asta nu cred că ne poate conveni. Thank you. Next is... Mulțumesc. Și urmează acum domnul Mavridis, două minute. Poate nici nu am nevoie de două minute. Am uh, o întrebare foarte scurtă și succintă și concretă. Domnule președinte, n-am nevoie de două minute. Am o întrebare foarte scurtă și țintită. În momentul de față, mă auziți? Mă ascultați? În momentul de față, există aproape 200.000 de oameni care vin din Afrin și din, sunt în zona învecinată în momentul de față și au nevoi. Și întrebarea mea este ce vom face cu ei, ce, cum îi putem ajuta, ce răspuns le putem da noi acestor oameni, având în vedere că vorbim atât de mult despre refugiați. Deci foarte țintit. Am putea noi eventual să alocăm o parte din acele 3 miliarde pe care vrem să le dăm Turciei, să alocăm o parte, un miliard, pentru autoritățile curde locale, în așa fel încât acestea să poată gestiona nevoile refugiaților care vin din zona Afrin și care se află acum în zona kurdă. Da, a fost aproape un minut și jumătate. Urmează domnul galer a cărui zi de naștere a fost chiar ieri, la mulți ani. Mulțumesc și astăzi împlinesc 19 ani de când sunt membru al Parlamentului European. Am o recomandare, poate, pentru raportor și comentariul meu, de fapt, are de-a face cu cele spuse de doamna Aio Marie. Uh, referitor la uh, apărare și stabilitate. Într-adevăr, subiectul este unul uh, esențial. Parlamentul European și Consiliul au luptat pentru activarea PESCO. Dacă ne uităm la acordul care stă la baza PESCO, vedem că în acest uh, acord se spune cât se poate de clar că costurile administrative, dar și costurile operative ale PESCO, atâta timp când nu e vorba despre misiuni militare, trebuie să fie suportate de bugetul Uniunii Europene. Și în acest sens uh, au venit până la urmă propunerile Comisiei Europene, propuneri pe care le cunoașteți cu toții. Deci, cred că trebuie să stabilim o prioritate aici atât uh, pentru bugetul de anul viitor, cât și uh, o prioritate pentru viitorul uh, CFM. Deci acest subiect trebuie să fie o prioritate. N-am luat toate aceste decizii pentru că nu știam ce să facem cu timpul nostru sau uh, cu banii noștri, ci am luat decizia legată de PESCO din pricina evoluțiilor pe care le vedem la nivel mondial. Sper că aceste responsabilități noi se vor re reflecta și în bugete. Mulțumesc. Urmează domnul De Grandes, mai apoi raportorii, dar foarte subținți, vă rog. Grazie, președinte. La mine va ser muy vreo. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Profit de ocazia domnului Viotti, de prezența domnului Viotti, ca și responsabil pentru America Latina în grupul meu, noi am prezentat un proiect pilot în ceea ce privește situația din Columbia și conflictul de acolo. Cu toții știm că a fost existat un sprijin substanțial din partea fondului fiduciar, însă nu sunt convins că e destul. Acest proiect pilot care încearcă să construiască o pace sustenibilă în Columbia până în 2030 și care să promoveze una, încheierea unui acord comercial cu Uniunea Europeană va fi ceva extrem de pozitiv pentru întreaga regiune și au existat anumiți um, disidenți din partea FARC care au comis anumite asasinate recent, așa că nu trebuie să mai permitem acest lucru. E o situație de post-conflict acum și statul e destul de absent. Tocmai de aceea trebuie să fim prezenți, să contribuim la consolidarea păcii și să asigurăm acele stimulente de care e nevoie și fondurile necesare cooperarea trebuie să fie la nivel de dezvoltare, de dezvoltare a competențelor tehnice și de creare de valoare. Eu cred că e momentul potrivit să facem acest lucru și e foarte important să venim cu o propunere concretă uh, care să poată fi examinată în mod realist și care să poată fi transpusă și la buget. Așa că, domnule Vioti, V-am uh, fi recunoscător dacă ați considera că aceasta este o temă de importanță politică. Mulțumesc. Okay, thank you. No further Mulțumesc. Dacă nu mai aveți alte observații, atunci îi voi da cuvântul domnului Vioti. Vă rog, intervenție scurtă, doar câteva minute. Le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Mm mă voi uh, concentra pe, doar pe anumite aspecte aici, însă cu siguranță voi reuși să regăsesc toate elementele care să-mi permită să lucrez pe marginea viitorului buget. În niciun caz nu consider că securitatea și apărarea ar fi de plan secund. Nu. A trebuit să o pun această chestiune pe locul al doilea în economia raportului, dar în niciun caz nu înseamnă că este de importanță secundă. Statele membre, pe de altă parte, trebuie să se angajeze financiar mai mult, pentru că dacă se cer noi angajamente și noi proiecte, atunci statele membre trebuie să și contribuie mai mult la bugetul UE. Altfel, evident, de undeva trebuie scoși acești bani. Și probabil asta ar presupune tăierea altor linii bugetare. Eu sprijin bugetul pentru apărare, întru totul vreau să fie finanțat 100%. Sunt de acord cu dumneavoastră în privința chestiunei, chestiunii curde, și folosirea celor 3 uh, miliarde, nu doar pentru refugiații sirieni, ci și pentru alte situații de pericol. Deci noi am mai cerut, de altfel, ca acești bani să fie dați societății civile. Dacă se descoperă că capacitatea de absorpție este mai mică pentru refugiații sirieni din Turcia, atunci s-ar putea reorienta banii către refugiații din Africa, așa cum spunea domnul Benifei. Trebuie să combatem uh, rădăcinile, cauzele migrației, dar trebuie și să-i uh, ajutăm pe refugiați, pe oamenii care deja au pornit la drum. Sunt italian, așa că știu foarte bine despre ce este vorba. Încă o dată mulțumesc domnului președinte și dumneavoastră tuturor. Aștept uh, contribuțiile dumneavoastră pentru a duce la bun sfârșit luptele noastre. Vă mulțumesc, uh, stimate coleg, uh, mulțumesc pentru participarea la ședința AFET, mult succes în viitor. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la acest schimb de opinii. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we now come to item number 10. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, iată-ne la punctul 10. Îi urăm uh, bun venit uh, comisarului Johannes Hahn, un uh, oaspete regulat al comisiei noastre și care a venit să ne prezinte raportul adoptat de comisie săptămâna trecută. Nu vreau să mă uit uh, în spate, n-am să discut despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Strasburg. Ne bucurăm că totuși Comisia a venit astăzi în fața noastră. I-am, uh, l-am invitat pe Johannes Hahn să vină la comisia noastră cât mai repede cu putință. Mulțumim că ați reușit să veniți încă de luni. În buna tradiție, aceste rapoarte în privind extinderea sunt discutate în amănunt în comisia noastră, alături de comisar. Fără întârziere voi da cuvântul comisarului Han, care tocmai ce s-a întors din Balcanii Occidentali, într-o vizită alături de un altă reprezentantă și care ne va vorbi și despre experiențele pe care le-a trăit în țările din Balcanii de Vest. Sugerez să dăm cuvântul uh, domnului comisar timp de 10 minute, astfel încât să avem suficient timp la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. <coughs> Thank you, Chair. Indeed, uh, last week was not a very um, uh, perfect uh, week in terms of timing organization. Da, într-adevăr, Săptămâna trecută a fost foarte plină. S-au întâmplat fel și fel de lucruri, multe evenimente care, într-adevăr, ne-au pus în imposibilitatea de a vă prezenta raportul înainte de publicare. Am încercat să păstrez uh, legăturile în bilateral, am participat la reuniunile de grup și sper că data viitoare și nu doar sper, dar așa se va și întâmpla, lucrurile vor intra normal. Acum nici Emmanuel Macron o să țină toată ziua bună ziua discursuri, așa că ne vom mai putea strecura și noi cu câte ceva. Bun, vă voi vorbi astăzi despre pachet, pachet pe care probabil uh, l-ați citit în mare măsură. Mă uit în uh, public uh, și așa că pot saluta mai mulți ambasadori. Vă salut, excelențele voastre. Deci, acest pachet a fost adoptat săptămâna trecută cu o zi după reuniunea de la Scopie, doamna Mogherini a făcut vizita sa abia după publicarea raportului. Am încercat să ne coordonăm cât mai bine vizita. dat fiind și contextul instituțiilor financiare, dar asta este altceva. Pachetul um, evaluează situația actuală și trage câteva concluzii în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor de extindere până în ianuarie 2018. E vorba despre reforme în zona parlamentară, în drepturile omului, stat de drept, guvernanță, competitivitate. Comisia și-a publicat și evaluarea anuală pentru Balcanii de Vest și Turcia și tocmai de aceea am sincronizat de data aceasta cele două pachete. Ambele au fost publicate în decursul primăverii și asta este unul dintre motivele pentru care nu am avut un raport uh, timp de un an și jumătate pentru a le uh, alinia pe cele două. Pachetul demonstrează din nou că politica nu este un mijloc în sine, ci o strategie pentru exportarea stabilității către frontierele noastre externe. Strategia pentru Balcanii de Vest a fost prezentată în februarie și a reafirmat perspectivele europene ale acestei regiuni. Raportul este un fel de mm, verificare a realităților uh, de până acum. E clar că s-a ajuns la rezultate pozitive și mă bucur că mm, Comisia salută progresele tangibile făcute de FIROM și de Albania și face o serie de recomandări de către Consiliu pentru a deschide negocierile de aderare cu ambele țări dar recunoaște în aceeași măsură că mai sunt progrese de făcut. Toate acestea se, baghează, se bazează pe analizele noastre foarte serioase. Albania a făcut probleme, uh, progrese foarte mari în domeniul justiției, la fel și uh, FIROM, care tocmai ce a ieșit dintr-o criză politică serioasă, Dar uh, nu ne putem uh, culca pe lauri nici de cum. Și asta se aplică tuturor uh, țărilor evaluate în raport. E vorba despre foarte multe domenii de politică care arată că progresul depinde de progresul fiecare, de progresul individual până la urmă un lucru nu poate fi negociat. Și anume, calitatea este mai importantă decât ritmul susținut al acestor schimbări. Până la urmă este vorba despre o mai mare stabilitate prin intermediul conectivității și noi uh, posibilități pentru cetățenii și întreprinderile europene. Partenerii din Balcanii de Vest știu prea bine că extinderea va avea loc doar dacă ambele părți au de câștigat. Și tocmai de aceea raportul stabilește foarte clar care sunt provocările pe care trebuie, la care trebuie să se răspundă. Mai rămân multe de făcut totuși, mai ales în ceea ce privește statul de drept, drepturile fundamentale și lupta împotriva corupției și al crimei organizate. Din punct de vedere economic, țările trebuie să-și îmbunătățească mediul de, de afaceri și de investiții, dar trebuie mai ales să, să soluționeze șomajul și mai ales șomajul în rândul tinerilor. Este nevoie de reforme structurale și agenda conectivității rămâne de foarte mare importanță. În practic e vorba de o sincronizare a raportului cu evaluarea Comisiei pe reformele socioeconomice. Acesta ne vor oferi încă și mai clar uh, liniile de orientare. În fine, toate țările trebuie să lucreze foarte mult, să facă eforturi pentru reconciliere. În ultimele luni am reafirmat foarte clar că toate chestiunile acestea trebuie uh, rezolvate înainte de aderare și asta în mod obligatoriu. Cu atât mai mult după publicarea strategiei și a faptului că am subliniat acest lucru în mod explicit, cred că unele dintre progrese mai ales privind chestiunile bilaterale, au fost deja incluse pe această perspectivă și cerință foarte clară la urma urmei. Mm, strategia noastră indică foarte clar drumul către o Uniune mai mare și mai puternică a spus în detaliu ce este de făcut. Acum liderii regionali trebuie să urmeze aceste sfaturi. În privința Turciei, tare mă e teamă că, conform analizei noastre, reiese că da, Turcia se îndepărtează din ce în ce mai mult de Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește drept, statul de drept și drepturile fundamentale. Comisia a făcut apel la Turcia să se întoarcă de pe această cale și am formulat recomandări foarte clare în acest sens. Turcia este și va rămâne un partener strategic al Uniunii Europene și are, uh, salut eforturile pe care le face Turcia pentru a oferi un adăpost și sprijin uh, pentru uh, refugiați, printre care 3 milioane de refugiați sirieni. Doamnelor și domnilor, pachetul de extindere a fost publicat săptămâna trecută, însă următoarea uh, etapă importantă este summitul uh, din 17 martie de la Sofia. Ideea este de a încuraja aceste state să se angajeze pe calea reformelor atât de importante. Va fi ocazia de a consolida legăturile între Uniunea Europeană și Balcanii de Vest și infrastructura, digitală a acestora, obținându-se astfel uh, avantaje tangibile atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru întreaga Uniune Europeană. Cred că a sosit momentul să vă mulțumesc pentru sprijinul neabătut pentru extindere și acum, cu mare interes, aștept să se intre în discuție. Mulțumesc, Johannes Hahn, și mulțumesc că ați respectat uh, cele 10 minute alocate. Intrăm acum în schimbul de opinii. E vorba de o procedură extrem de complicată. Mi s-a spus cine are voie să vorbească, când și cât. Trebuie să fii doctor în matematică ca să pricep sistemul. Vă rog să nu încercați să vă băgați, pentru că mă voi ține morțiș de acest sistem. Eduard Cucan începe și are 3 minute și jumătate la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. N-am să repet ce spuneați dumneavoastră la început, însă mă asociez celor spuse de domnul președinte și anume să ne asigurăm că nu se va mai repeta situația care s-a uh, întâmplat acum. În ultima lună, Balcanii de Vest ne-au reținut foarte mult atenția. S-au întâmplat multe lucruri bune, lansate prin discursul președintelui Juncker din luna septembrie, apoi prezentarea strategiei în februarie și acum se subliniază în mod foarte clar și activ prin uh, prioritățile președinției bulgare. Trebuie să păstrăm această dinamică, trebuie să recâștigăm încredere în procesul de extindere. Trebuie să ne angajăm mai mult și mai strategic cu țările din regiune. Mă bucur foarte mult că reformele sunt pe calea ce bună în această regiune. Mă bucură cu precădere recomandările pentru deschiderea negocierilor cu Macedonia și Albania. Ambele țări au lucrat din greu în ultima vreme pentru a primi aceste recomandări. E o hotărâre importantă pe care sper din tot sufletul să o luăm la să se, să se ia la Consiliu. E vorba de pași concreți care s-au făcut. În aceeași măsură, am subliniat foarte clar care sunt așteptările cărora trebuie să li se răspundă pentru a avea niște negocieri de succes. Trebuie ca reformele să fie puse în aplicare, mai ales în domeniul statului de drept și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. E vorba atât despre Serbia cât și despre Muntenegru, care sunt în curs de negociere a aderării, cât și cu cele mm, care doresc uh, statutul de uh, candidat. Și uh, sistemul judiciar, lupta împotriva corupției, libertatea presei sunt foarte importante. Fiecare din țările din această regiune au ceva probleme cu aceste domenii. Trebuie să se facă progrese și în soluționarea bilaterală a problemelor. Trebuie să se ajungă la mm, relații de vecinătate bune, iar Uniunea Europeană trebuie să ajute țările din zonă pentru a depăși uh, numeroasele dispute și tensiuni. Unele state membre ar trebui să dea dovadă de mai multă răspundere din acest punct de vedere. În încheiere, permiteți-mi să spun că aderarea la UE nu va fi uh, posibilă fără o soluționare în bilateral a uh, problemelor. Și domnul Preda m-a rugat să îl reprezint așadar când va fi vorba despre Bosnia Herze și Herzegovina, voi lua din nou cuvântul. Așa mă tem. Mulțumesc, Eduard. Domnul Pițula are cuvântul acum două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, bun venit în uh, numele grupului S&D. Și mie mi-a părut foarte rău că pachetul nu a putut fi prezentat și dezbătut la FED săptămâna trecută, dar ne bucurăm că măcar astăzi se poate. Salutăm uh, recomandările pozitive pentru Macedonia și Albania. Macedonia a demonstrat în ultimele luni angajamentul politic și e foarte important să se constituie un consens clar între guvern și opoziție și societatea civilă. Dialogul Jean Monnet reprezintă un forum foarte bun pentru aceste progrese. În unele domenii progresul este mai modest, dar totuși se fac pași înainte. Albania merită întru totul uh, recomandările pozitive. S-a făcut o reformă uh, de amploare, mai ales a sistemului judiciar, dar și pe alte priorități cheie. Uh, experiența Albaniei cu reformă va fi utilă și celorlaltor țări din regiune. Recunoaștem ce a făcut Muntenegru până acum, care s-a angajat bine pe procesul de aderare, și cu siguranță va putea obține uh, titulatura de membru fără întârziere. Se confirmă totuși și preocupările noastre. Statul de drept, uh, um, dreptul, uh, orga, organizarea forumurilor trebuie îmbunătățită. Oricum, s-au făcut pași mari înainte, însă, din păcate, încă mai există uh, obstacole. În ceea ce privește Kosovo, s-au făcut ceva progrese în stat de drept, reformă juridică, dialog cu Serbia. Aceasta ar trebui să rămână priorități. În fine, ratificarea proiectului cu acordului cu Muntenegru trebuie să fie recunoscută. Acum voi continua în numele lui Cati Piri. Acum un an s-a ținut un uh, referendum uh, uh, în Turcia, în care prezența la vot a fost foarte scăzută, de fapt. Noul sistem prezidențial nu garantează principiile uh, ale democrației și mai multe state membre au cerut uh, să se ia în considerare acest lucru. Dumneavoastră și doamna Mogherini ați promis să faceți acest lucru, însă nu prea s-a întâmplat nimic. În aceste cazuri, Uniunea Europeană ar trebui pur și simplu să suspende procesul de negociere. Sunteți gata să faceți asta după un an de deliberări? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tenoc! Trei minute și jumătate pentru că e coordonator de la ECR și raportor pe Muntenegru. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, domnule comisar. Și eu salut acest pachet uh, pe cele șapte țări. Și eu am, făcut par, am fost prezent săptămâna trecută la Strasburg. Mă bucur că s-a rezolvat situația oarecum spinoasă și că, iată, în sfârșit ajungem să discutăm extinderea Uniunii Europene și acest subiect este încă și mai important pentru mine într-un an în care țara mea și eu însumi vom părăsi Uniunea Europeană. Dar ne dorim ca proiectele care caută pacea și prosperitatea pentru întregul nostru continent să perdureze. Macedonia, iată, a primit undă verde pentru negocieri. Mă bucur foarte mult de acest lucru. Și Albania a primit uh, o apreciere similară. Eu sunt raportor pe Albania și Muntenegru pe Um, chestiunea graniței cu Kosovo, alegerile, din Montene alegerile prezidențiale din Muntenegru au fost un succes. În ceea ce privește Muntenegru, de altfel, s-au făcut progrese foarte mari, aproape pe toate capitole, mai toate sunt deschise. Uh, de fapt, trei chiar au fost închise în mod provizoriu. În perspectiva 2020, așa cum a spus, în 2025, uh, cum spunea și președintele Juncker, era oarecum preocupantă, însă totuși sunt semnale clare că lucrurile merg spre bine. Încă nu se știe foarte clar care este calendarul aderării Muntenegrului, însă uh, se poate spune cu precizie că aceasta se va întâmpla în următorii 5-8 ani. Ar fi uh, păcat să fie ținut din drum Muntenegru și să fie obligat să aștepte cu aderarea până mai uh, aderă și alte țări din uh, regiune pentru a avea o adeziune în grup. S-a consolidat statul de drept, democrația, instituțiile, buna guvernanță, lupta împotriva corupției și a crimei organizate, S-a îmbunătățit lipsa, uh, s-a îmbunătățit libertatea presei. E adevărat, Turcia rămâne o mare problemă. Tocmai ce am avut o prezentare a, uh, în ceea ce privește încălcarea Turciei a, uh, a um, unei zone economice exclusive a unei țări membre UE și asta pe pretextul că Uh, drepturile de exploatare pentru uh, gaze și, și țiței în zonă nu ar fi fost uh, legale. Este inacceptabil așa ceva. Turcia cumpără rachete rusești, a fost implicată în invadarea Afrim, am dus la um, exodul unei populații uriașe înăbușe libertatea presei. Mii și mii de ziariști au fost aruncați în spatele gratilor. E vorba de încărcări ale drepturilor fundamentale. Mă voi opri aici, domnule președinte, vă mulțumesc. Dragi colegi, am vreo 20 de înscrieri la cuvânt. Încerc să respect uh, timpul cât mai bine. Domnul Bezerici are cuvântul tot două minute și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar voi încerca să respect timpul ce mi este acordat, fără a repeta ce au spus colegii cu care sunt întru totul de acord. Eforturile Comisiei intensificate din septembrie încoace sunt salutare în zonă. Da, Comisia încearcă să facă ceva practic și de viitor pentru Balcanii de Vest. Noi credem că strategia Comisiei chiar poate fi una de succes. Salutăm angajamentele foarte clare și vizibile ale președinției bulgare în acest domeniu și ne bucurăm că și credem că Consiliul va fi de acord cu poziția de candidat acordată Macedoniei și Albaniei. Mi se pare că acest, această undă verde este semnalul cel mai important. Principiul regata este salutar, dar trebuie să ne asigurăm că nu e nimeni lăsat uh, pe tușă și să nu mai primească sprijin din partea UE pentru mm, a realiza aceste reforme atât de importante. Îi vă rog ca la anul, în uh, campania Uh, electorală, dacă în candidații nu vor uh, vorbi despre aceste uh, probleme, vă rog să încurajați să o facă. Subliniez că sprijinim întru totul prioritățile care se regăsesc în raportul Comisiei statul de drept, instituțiile democratice, capitolele 23 și 24, atât de importante pentru Muntenegru, sunt elemente cruciale și m-aș bucura să respectăm și noi atât de mult um, aceste principii în UE și nu doar să le cerem de la țările candidate. La urma urmei, vrem să se reînnoiască eforturile într-un domeniu care s-a tot regăsit ca prioritate și anume mediu înconjurător și politică energetică. Apar fel și fel de povești, să spun așa, în țările candidat și sper că aceste două subiecte să fie și ele prioritare. Mulțumesc, domnule Mezerici. Evident, totul depinde de cine va fi Spitzenkandidat. Din câte știu eu, președintele francez nu va fi gata. În mai 2019. Domnul Castaldo. Innanzitutto esprimo un po' di rammarico. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, oarecum dezamăgit de cele pe care le-am auzit, iată, la o săptămână după publicarea acestui pachet. Parlamentul European uh, ci că e important în proces, dar iată cum este el tratat. Oricum, uh, momentul este cel potrivit, e un moment critic pentru Europa, pentru extindere. E clar că există state care nu mai pot aspira la aderare, și există alte state care fac tot ce le stă în putință pentru că doresc să facă parte din familia europeană. Când vine vorba de prima categorie de state, bineînțeles mă refer la Turcia. Raportul este lung, dar nu cred că mai are sens să discutăm despre Turcia ca și stat candidat. Nu că ne-ar mai trebui să discutăm despre Ankara, nu, nici pe departe, uh, Uh, există domenii uh, pe care va trebui să, să cooperăm în continuare, dar uh, e clar că statutul de stat candidat nu mai este un statut care să-i revină Turciei, pentru că statele candidat trebuie să respecte o serie de condiții pe care Turcia, iată, nu le mai respectă de ceva vreme încoace. Deci, cred că ar trebui să ne distanțăm din punctul acesta de vedere de Turcia. După aceea, Montenegru. Am fost șef al delegației Parlamentului European acolo. Am văzut că se depun eforturi, eforturi susținute în Montenegro Este un stat care trebuie să fie judecat și vrea să fie judecat pornind de la reușitele sale. După aceea, dați-mi voie să vă spun uh, că, iată, mă bucur că vor începe negocierile cu Macedonia, dar și cu Albania. Eu cred că accelerarea aceasta este absolut necesară. Balcanii fac parte din Europa, de fapt, de fapt fac parte din viitoarea Europa. Deci, e clar că trebuie să acționăm într-o manieră decisă. Vă urez mult succes pe viitor și uh, vă puteți, uh, puteți fi siguri de sprijinul nostru. Mulțumim, domnule Castaldo. După coordonatorii grupurilor, Urmează acum uh, raportorii. Mai întâi, raportorul pentru Serbia, domnul David McAllister, primește două minute. Dragă Iohannes, voi încerca să fiu cât mai subțint cu putință. Vreau doar să spun că în uh, weekendul acesta am citit uh, rapoartele și mă bucur că rapoartele acestea ne arată cât se poate de clar că procesul uh, uh, continuă să se bazeze pe condițiile stabilite, pe condiționalitate. Mulțumesc Comisiei că ține cu dinții de aceste condiții și criterii. Mulțumesc de asemenea pentru evaluarea situației din Serbia. Muntenegrul și Serbia sunt liderii în cursa aceasta spre aderare și uh, guvernul din Belgrad uh, a aplicat o serie de reforme economice, printre altele, care dau uh, resurse, uh, rezultate, dar în continuare reformele în ceea ce privește drepturile fundamentale și uh, accesul la justiție sunt absolut esențiale pentru Serbia. Acestea se lasă în continuare așteptate. E bine, în acest context, în calitatea mea de parlamentar convins, dați-mi voie să pun accent pe importanța supravegherii parlamentare în Serbia, care trebuie de asemenea susținută. Uh, salut uh, dialogul intern uh, lansat de președinte cu privire la viitorul relațiilor dintre Belgrad și Priștina. Acest subiect este unul foarte important și știm cu toții că atât Serbia cât și Kosovo, Kosovo trebuie să se implice mai abitir de acum înainte pe calea dialogului voi începe să lucrez la prima, primul proiect de raport uh, al Parlamentului European, uh, raport cu privire la Serbia. Se prea poate ca acest raport să fie prezentat înainte de uh, vară, de vacanța de vară și adoptarea ar trebui să, vie, să vină cândva în toamnă. Cam atât din partea mea. Și acum îi dau cuvântul doamnei Schlein, raportor pentru Albania. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Vorbesc, de fapt, în numele domnului Fleckenstein, care este raportor pentru Albania și care nu este prezent astăzi în sală. Salutăm uh, recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește începerea negocierilor cu Albania. Albania meria, merită asta. Albania a început să pună în aplicare o reformă judiciară foarte cuprinzătoare, care va duce la o întărire a sectorului acestuia. Atâta timp cât ă, ă, procesul este în curs, dar cu toate acestea pot fi văzute rezultatele pozitive obținute și impactul asupra altor sectoare. E clar că această reformă va îmbunătăți uh, rezultatele la nivelul combaterii corupției și combaterii crimei organizate. E clar că această reformă trebuie să fie continuată. Reforma judiciară va continua de altfel în următorii ani, pentru că procesul este unul pe termen lung. Dar voința politică și hotărârea de demarare a unei, a unui asemenea proces cuprin, cuprinzător dovedește ambițiile uh, europene ale statului. Uh, după aceea, experiențele Albaniei cu o astfel de reformă cuprinzătoare va putea fi folosită de model de bune practici și de către celelalte state din zonă. Toate progresele uh, Uh, înregistrate au fost cu atenție evaluate de către Comisia Europeană. Și aceste progrese fiind deja înregistrate și realizate, e clar că momentumul de acum ar trebui să continue. Dinamica aceasta trebuie să continue. E drept, uh, polarizarea politică este absolut esențială în acest sens. O opoziție puternică este absolut esențială. O o opoziție uh, care să devină contrapondere a partidelor de, de guvernământ, dar o opoziție care să aibă și un rol constructiv, bineînțeles. țara își dorește de asemenea să participe la o serie de de acțiuni de cooperare regională, precum procesul de la Berlin, etc., ei bine, genul acesta de, de activități nu pot fi decât lăudate și sprijinite și pe viitor. Mulțumim, doamnă Schlein, pentru aceste intervenții în numele domnului Fleckenstein. Ar urma acum, ar urma acum domnul Selimovici, care ar trebui să ne vorbească în numele domnului Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului nostru, domnul Weigel ar vrea să vă spune că este de acord cu recomandarea Comisiei Europene legate de deschiderea negocierilor. Aceste negocieri vor stimula, zicem noi, Macedonia pe calea găsirii unei soluții la problema sau cearta pe care o are de ani și ani de zile încoace cu Grecia. De asemenea, aplicarea reformelor este absolut esențială. Noul guvern macedonian, iată, a pus capăt crizei politice, luptă pentru îmbunătățirea relațiilor cu vecinii, luptă pentru uh, cooperarea interetnică, uh, sau atmosfera politică în momentul de față este mai relaxată, se pune accent pe dialogul cu opoziția și societatea civilă. Reforma justiției a mers înainte, lupta împotriva corupției și uh, împotriva crimei organizate de asemenea. Comisia spune că Scopie trebuie să fie lăudată pentru, uh, sau guvernul de acolo trebuie să fie lăudat pentru toate reformele puse în aplicare și pentru angajamentele asumate, atât pe plan politic cât și economic. Pentru stabilizarea continuă a situației din Macedonia e nevoie de o cooperare deplină între a, uh, a, coaliția de guvernare și opoziția din Parlament. Parlamentul European, bineînțeles, va contribui la rândul său uh, la întărirea spiritului de colaborare și dialog prin intermediul dialogului Jean Monnet, care ar trebui să înceapă nu peste mult timp. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Selimovici. Ar urma acum domnul Cucan despre po- Bosnia. Bine, domnul Cuca ar trebui să ne vorbească numele domnului Preda. Doar un minut și jumătate pentru dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. A trecut ceva vreme de la adoptarea ultimului pachet uh, de extindere. Atmosfera s-a schimbat de atunci încoace. Partea europeană, iată, este mai deschisă acum în uh, fața Balcanilor occidentali. Ne-am dat seama cât de important este este să fim credibili în ochii statelor din regiune. Sper că 2025 va fi o perspectivă clară pentru toate aceste state, atâta timp cât ele continuă să aplice reformele necesare în special uh, cele care vizează principiul statului de drept și drepturile fundamentale. Combaterea corupției, care din păcate este în continuare endemică în regiune, ar trebui să fie o prioritate. În ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, iată raportul confirmă încetinirea reformelor, asta din pricina neînțelegerilor existente pe plan politic. Credem că aceste concluzii ar trebui să acționeze drept stimulent pentru guvernul din Bosnia și Herzegovina. Dacă Bosnia e să primească statutul de stat candidat în curând, ei bine, lucrul acesta se va întâmpla doar pe baza unor reforme aplicate. Anul acesta este un, acte ele, un an electoral, într-adevăr, dar reformele necesare nu trebuie să fie uitate. Salut! De asemenea, importanța pe care recomandările Comisiei o acordă uh, modificărilor la nivelul sistemului electoral. Sperăm că se vor găsi compromisuri la timp și că asistența primită din partea Uniunii Europene va fi una salutare. Asta ne spune Cristian Preda, raportor al Parlamentului European pentru Bosnia și Herțegovina. Mulțumesc, iată am uh, epuizat lista coordonatorilor, raportorilor și uh, președinților de delegații și acum trec la colegii care au și ei uh, un interes legat de aceste rapoarte. Mr. Deli, Mr. Kovacev, Mr. Frunzulica, Mr. Mavridis, Mr. Freund, Mr. Mezerich and Mr. Hagigorgiou. Missed anyone? Am ratat vreun nume. Aceasta a fost lista colegilor înscriși la cuvânt. A, președinții delegațiilor. Dar n-ați vorbit deja. Era vorba despre altceva. Bine, vă mai dau o dată cuvântul. Oare mai există colegi care poartă mai multe sau uh, vor să vorbească în mai multe calități astăzi? Domnule Pițula, haideți să vă fac o propunere. La șapte trebuie să încheiem ședința, deci haideți să ne să ne asigurăm că îi dăm suficient timp la dispoziție și domnului comisar să răspundă. Deci, acum, un minut și jumătate vorbitorilor noștri. Începem cu doamna Sofco. Vă mulțumesc, domnule președinte, succintă voi fi. Mulțumesc, domnule comisar. comisar. O întrebare. Aici sunt. O întrebare legată de recenta audiere din Congresul Amer American pe tema Bosniei și Herzegovinei, Comisia se pregătește ea pentru uh, o situație dificilă post-alegerile din octombrie? Să nu, ne, să nu uităm că deciziile Curții Constituționale au fost uh, încălcate în Congresul american există temeri legate de uh, stabilitatea politică din uh, Bosnia-Herzegovina. Vreau să vă întreb care sunt măsurile pe care le pregătiți dumneavoastră pentru sau în ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, măsuri care să se aplice după alegerile din octombrie. Mulțumim, domnul Pițula, în a doua sa calitate. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte pentru că eu sunt președinte al delegațiilor pentru Kosovo și Bosnia-Herzegovina. Anul trecut, uh, un chestionar a fost adresat Bosniei și Herzegovinei. Din păcate, iată, drumul pe care spre Uniunea Europeană începe să fie plin de glo- gropi. Uh, Ah, dacă e să ne gândim la Bosnia-Herzegovina, există da. unele pro- progrese, e drept, când vine vorba despre combaterea uh, corupției, uh, lupta împotriva crimei organizate, uh, reforma judiciară, dar prea puține pro, uh, progrese. În plus, libertatea ex, de expresie, libertatea presei uh, sunt mai mult decât uh, deficitare. În Bosnia și Herțegovina nu există niciun fel de cooperare parlamentară și ca urmare a acestei a acestei lacune, cooperarea între Parlamentul European și uh, Parlamentul din Bosnia este aproape inexistent. Uh, situația este cu atât mai gravă cu cât anul acesta vom avea alegeri în Bosnia-Herzegovina. Uh, E, mă, mă tem că această criză politică care se prefigurează va despărți și mai mult drumurile noastre ale Uniunii Europene uh, și cele ale Bosniei și Herțegovinei. Mulțumim domnul Meserici acum, în a doua sa calitate. Mulțumesc, domnule Uh, președinte. Acum voi vorbi în numele domnului Scholtes, care este raportor permanent pentru Kosovo. El uh, nu poate să fie prezent astăzi la ședința noastră, dar vrea să vă transmită faptul că, într-adevăr, în cazul Kosovo, progresul a fost limitat în ultima perioadă. Tocmai de aceea, guvernul trebuie să continue reformele pe care a început să le pună în aplicare și trebuie să se asigure că aceste reforme sunt puse în aplicare nu doar pe hârtie, ci și în practică. Corupția, crima organizată trebuie să fie combătute, de asemenea, sistemul judiciar trebuie să fie independent. Uh, au fost uh, incluși deja sau au fost integrați deja judecătorii sau magistrații serbi în sistemul uh, judiciar kosovar, dar în continuare corupția este endemică la nivelul acestui sector. Combaterea acestui flagel este absolut esențială dacă e să acordăm până la urmă acea scutire de vize pentru cetățenii uh, kosovari. Uh, dați-mi voie să, vă, să spun de asemenea că Kosovo trebuie neapărat să respecte uh, dreptul internațional dacă e să facă parte din organismele internaționale. Pentru stabilitatea din regiune e important ca uh, dialogul să continue între Priștina și uh, capitalele vecine. După aceea, uh, sectorul energetic, acesta se confruntă în continuare cu mari provocări. Din păcate, prea puțin progrese s-au făcut în domeniul protecției mediului și asta am adăugat eu, nu domnul Scholtes. Mi-ar plăcea ca partenerii europeni europeni să aibă totuși niște uh, Uh, cuvinte de spus uh, din punctele, punctul acesta de vedere. Să trecem acum la domnul Haci Gheorghiu, în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să îmi exprim o dorință și anume că negocierile care au început între Grecia și FIROM în ceea ce privește numele să fie încununate de succes. Asta în beneficiul Uniunii Europene și a celor două țări. Acum, în ceea ce privește Turcia, da, înțeleg că multe țări din Uniunea Europeană își dau seama exact cam ce anume se întâmplă în această țară. Cu toate acestea, prea, uh, nu, nu foarte multe state membre sunt afectate de ceea ce se întâmplă direct în Turcia și poate de aceea nu pun presiuni mai mari. Acum, în ultima vreme, relațiile cu Turcia au ajuns într-o situație de impas. Uh, nu mai înregistrăm progres, nu mai avem rezultate. Domnul comisar Han știe foarte bine care este situația. Și iată, el e în colegiul de comisari de 9 ani de zile și știe foarte bine că politica noastră cu Turcia a dat greș. Toate eforturile, toate rapoartele, toate discuțiile noastre până la urmă rămân fără consecințe. Și dacă e să repetăm exact, din când în când, exact aceleași lucruri, sincer, e obositor de acum. Uh, am citit nu recent faptul că peste 60 de copii de mai puțin de 13 ani, de mai puțin de 3 ani, mă iertați, 3 ani, spune vorbitorul, se află în închisoare. Deci, chiar recent, o femeie a fost întemnițată cu copilul său care avea mai puțin de 3 ani. Deci, Uh, trebuie neapărat să ne, să ne îngrijoreze situația acestor copii minori uh, întemnițați. Câteva secunde în plus, domnule președinte, vă rog. S-a făcut o trimitere la sprijinul uh, Turciei față de negocieri pentru a rezolva problema Ciprului. Uh, dacă și Comisia crede în această afirmație, atunci vreau să vă spun că nu putem ignora faptul că cei 40 de ani de ocupare turcă afectează foarte mult evoluția recentă. Trecem acum la doamna Caniete. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest pachet de, de extindere, privind extinderea uh, care promite negocieri pentru Albania uh, și Macedonia. Acestea ar fi primele negocieri de candidare uh, lansate în ultimii cinci ani. Este un mesaj foarte important pentru toate statele din Balcanii Occidentali. Sper că Consiliul uh, European din iunie va da un verde pentru începerea acestor negocieri de aderare. Din punctul meu de vedere, procesul acesta va fi esențial pentru uh, stabilirea de soluții, pentru problemele existente, precum corupția, uh, crima uh, organizată. De asemenea, procesul acesta va stimula relațiile de bună vecinătate în Balcanii Occidentali. Sunt, de asemenea, de părere că, pe baza acestor recomandări, pe baza acestei apropieri, pe baza acestei, acestui dialog cu statele din uh, Balcanii Occidentali, vom putea combate influența Rusiei în zonă. Să așteptăm cu toții cu nerăbdare anul 2025, când uh, primele, sau poate chiar toate, statele candidat vor fi capabile să încheie procesul de negociere și se vor alătura într-adevăr Uniunii Europene. Mulțumesc! Mr. Frunzulica. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Frunzulica. Thank you very much, uh, Mr. President, uh, Commissioner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. Ne confruntăm cu o șansă unică, să zicem așa, de a avea nu doar trei, ci șase state membre care au expertiză foarte bună în Balcanii de Vest și care vor avea cât de curând vor deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Bulgaria, România, Austria, apoi Finlanda, Croația și Germania. Iată o configurație unică care ne va permite să găsim o soluție la final. Și cred că e o șansă, pentru că, domnule comisar, și de altfel asta e întrebarea mea către dumneavoastră, aș vrea să știu la ce anume vă așteptați din partea summitului ce va fi organizat la Sofia și ultimul summit uh, de la Londra, ultimul summit Berlin Plus. Pentru că Firomul are în continuare un rol crucial pentru a avea succes în Balcanii de Vest oamenii din uh, FIROM uh, vor uh, avea nevoie de un referendum cu un rezultat tangibil. Și, de asemenea, și pentru Grecia, o situație foarte dificilă, având în vedere coaliția la, puvere, la putere. Dacă Uniunea Europeană nu se va implica mai mult decât oricând, dacă nu va fi Uh, activă, atunci procesul acesta de aderare la Uniunea Europeană nu va fi unul credibil și e clar că va submina nu numai credibilitatea Uniunii Europene în regiune, dar uh, a Uniunii Europene în general. Deosebit de important. Și apoi, în al doilea rând, evident, uh, problema Kosovo-Serbia. Însă, subiectul principal, dar și al doilea, ne vor permite să avem un exemplu despre credibilitatea întregului proces din Balcan. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să-și unească forțele toate statele membre pentru a rezolva, până la urmă, toate aceste chestiuni. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Valero. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare către domnul comisar referitor la Turcia, pentru că n-ați spus așa multe despre Turcia. A spus Turcia se îndepărtează de Uniunea Europeană și ați spus că e în continuare totuși un partener important. Și atunci aș vrea să știu, e un fel de anunț din partea Comisiei în ceea ce privește dezbat, ă, în negocierile de aderare sau s-au încheiat ă, în mod definitiv aceste ă, dez, negocieri? Și apoi, despre ce fel de parteneriat discutăm? Care vor fi următorii pași? Pentru că dacă e să ne uităm la raport, observăm că există foarte multe domenii în care se spune într-o etapă ulterioară sau se spune s-a înregistrat progres moderat sau ceva pe tonul acesta. Și doar pe câteva subiecte noi, dar și Turcia, suntem uh, bine pregătiți sau s-au înregistrat progrese substanțiale anul acesta. Deci, întrebarea mea este ce, la ce ne putem aștepta uh, în ceea ce privește viitorul raport despre Turcia. Oare Turcia va tăia cu totul legăturile sale cu Uniunea Europeană și va pune capăt dorinței sale de aderare? Mulțumim, doamna Valero, și acum domnul Kovacev. Thank you, Chair. I Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru eforturile de, depuse în regiune, în promovarea agendei europene. Două aspecte concrete. Mai întâi, cum înțelegeți dumneavoastră poziția Greciei? Am văzut câteva semnale dinspre Atena, uh, în așa fel încât să se lanseze negocieri, dar nu o aderare uh, NATO. Evident, nu cred că ar fi bine ca Comisia Europeană să lanseze niște negocieri fără să vedem care va fi uh, evoluția și apoi în ceea ce privește summitul din Sofia. E clar că e nevoie de o declarație politică foarte puternică, transmisă nu doar oamenilor din regiune, ci la nivel mondial, și anume că viitorul acestei regiuni este în Europa și nu în altă parte. Deci, cazul ideal ar fi să avem o Uniune Europeană 28 plus 6. Și de aceea lansez un apel către aceste șase state să facă eforturi suplimentare pentru a fi în măsură la Sofia să demonstreze că sunt capabile să transmită un mesaj puternic la nivel politic. Evident, dacă nu e posibil cu cele șase eh, state, având în vedere Kosovo, în continuare sunt convins că e nevoie de un mesaj puternic. Și știu că doamna Mogherini face tot ceea ce stă în putință în acest sens și iată că ne-am rămas câteva săptămâni până când vom uh, ajunge la acel summit. Mulțumesc, până domnul președinte, și acum uh, colegul Mavridis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că, până la urmă, colegul meu a preluat uh, ceea ce vreau să spun și eu. Sunt de acord cu 100% cu ceea ce a spus. Și e bine faptul că și domnul comisar e de părere că vom înregistra progres pe viitor cu Balcanii de Vest Uh, dacă aceștia vor, uh, aceste țări vor face parte din Uniunea Europeană. Însă acum am avut recent uh, comentarii din partea doamnei Mogherini, din partea domnului Juncker, care spunea că și alte țări, cum ar fi, spre exemplu, Rusia sau cum ar fi Turcia, au uh, încercat să influențeze țările din regiune Uh, mă întreb, oare nu cumva ajungem noi prea târziu? Oare avem în continuare posibilitatea să schimbăm lucrurile? În ceea ce privește Turcia, o întrebare simplă, foarte simplă. Credeți cumva, domnule comisar, că Turcia va avea într-o bună zi o autoritate judiciară independentă? Și o țară precum Turcia, sub administrația Erdogan poate fi considerat drept un partener uh, pentru uh, tranșa aceea de 3 miliarde de euro, știind că ei creează în continuare fluxuri de migranți care vin dinspre Siria. Mie nu mi se pare că e logic. Și n-aș putea să numesc acest partener nici strategic, nici partener cheie mă gândesc că, da, bun, de multe ori avem nevoie de acest limbaj diplomatic, dar mă gândesc că vine și un moment când destul e destul. Mulțumesc, domnul Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, salut această prezentare și acest raport și aș vrea să pun o întrebare uh, în ceea ce privește observația președintelui Macron săptămâna trecută la Strasburg, în plen, uh, având în vedere reacțiile în mass media și reacțiile din partea politicienilor uh, din această regiune, mă gândesc că poate din nou ne am dat un pic înapoi și ajungem undeva într-o situație asemănătoare cu cea din 2014. Unii colegi au menționat credibilitatea angajamentului Uniunii Europene înspre procesul de extindere. Pentru că acest uh, anunț făcut de uh, președintele francez la doar două luni după introducerea strategiei Comisiei Europene Uh, uitați-vă la toate eforturile care se, de, sunt desfășurate de președinția bulgară și de alte state membre, care poate nu sunt pentru uh, extindere, e bine, trebuie să ținem seama de aceste lucruri. Poate ne putem aștepta la o finalizare a reformei în Uniunea Europeană înainte ca statele din Balcan să poată adera. Uh, nu uitați că e nevoie de stabilitate, stabilitate, uh, și securitate în regiune, în Europa în general. Aș vrea să știu totuși care este părerea dumneavoastră pe aceste aspecte. Mulțumesc! Deli, and according to my list... Mulțumesc, domnule Deli, și plecând de la lista mea, ultimul pe lista e domnul Frond. Yes, thank you. Ultimul, dar nu cel din urmă. Da, mulțumesc, domnule președinte, așa aș fi zis și eu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă întorc la cele spuse de colegul și prietenul meu, domnul Lica, din Ari și anume rezultatele pozitive la care ne putem aștepta la următoarele președinții prin rotație, care vor prelua conducerea Consiliului European și care îl vor uh, conduce. Uh, în ceea ce privește Austria, pot să mă pronunț, pentru că din câte am auzit eu, Va fi vorba de subsidiaritate, de securitate, de Brexit. Acestea se pare că vor fi prioritățile președinției austriece. N-am auzit mai nimic despre Balcanii de Vest. Așa că aș vrea să vă întreb, domnule comisar, ați discutat cumva cu um, premierul austriac? Ați văzut cumva dacă se poate influența guvernul austriac într-un fel sau altul, în așa fel încât să se pună accentul și pe chestiunea Balcanilor de Vest, care E un subiect foarte important pentru Austria, având în vedere istoria noastră. Noi întotdeauna am avut relații foarte bune cu această regiune. Mulțumesc! Thank you. Any further Mulțumesc! Alte solicitări? Se pare că nu este cazul. Atunci, domnule comisar, Han, vă rog, aveți cuvântul puteți răspunde la toate aceste întrebări. Mulțumesc, am să încerc să grupez un pic întrebările. Mai întâi, Turcia. Cred că avem cu toții cam aceeași evaluare. În al doilea rând, cu toții știm care este poziția statelor noastre membre. Este doar o singură țară, din câte știu eu, care este în mod clar pentru încheierea negocierilor, uh, încheierea definitivă a acestora, celelalte state membre își doresc o continuare. Și, uh, evident, se pune și problema finanțării. Eu cred că în evaluarea noastră la jumătate de mandat am fost mai ambițioși decât uh, celelalte instituții. Dacă e să mă uit la propunerea ce a fost făcută. E vorba de 100 de milioane plus încă 75 ca și rezervă. A fost o decizie luată de Parlament și de Consiliu. Deci nu cred că ar trebui să începem să discutăm acum unde trebuie să se facă reduceri, ci trebuie să găsim o cale de a structura relațiile noastre cu Turcia și eu cred că situația e destul de clară într-un fel, procesul de aderare, negocierile acestea trebuie să continue. Când spun că Turcia este un partener cheie strategic, un vecin important, este evident, având în vedere situația geografică, dimensiunea acestei țări, num, populația, numărul de oameni, situația geostrategică, amenințările interne, externe, deci e clar că există foarte multe motive pentru care ar trebui să avem un interes deosebit față de această țară și să sperăm că următoarele alegeri, care au fost de altfel programate și din motive economice, adică situația economică în Turcia e din ce în ce mai dificilă, lucru care nu e neapărat nici în interesul nostru, pentru că o Turcie instabilă și din punct de vedere politic și economic, nu e deloc în interesul nostru, devine o amenințare pentru noi. Deci, e clar că trebuie să vedem felul în care evoluează atmosfera politică. Să vedem dacă putem avea uh, o upgradare a negocierilor în ceea ce privește Uniunea Vamală sunt lucruri care pot fi propuse de Uniunea Europeană și de statele sale membre pentru a menține în continuare beneficiile unei astfel de uniuni vamale. Apoi alegerile și mai ales campania electorală ce va fi organizată în Turcia, să sperăm doar, și nu în afara ei, ne vor permite la o liniștire a tensiunilor sau ținem o liniștire a tensiunilor și a o îmbunătățire a relațiilor între Turcia și Uniunea Europeană. Totul va depinde de felul în care Erdogan și prietenii și susținătorii săi vor uh, desfășura această campanie. Da, există câteva evoluții recente care, aș spune eu, ar putea să ne permită să regăsim o oarecare raționalitate în aceste relații UE-Turcia. Evident, putem avea puncte de vedere diferite, putem critica, putem uh, observa de aproape evoluția drepturilor omului, putem uh, monitoriza diferitele încălcări și nerespectări la, uh, unor situații la frontieră, însă situația trebuie să evolueze pe viitor și trebuie să recunoaștem faptul că Turcia, ca și alte țări, sunt vecini importanți și Uniunea Europeană are tot interesul să nu piardă din vedere acest lucru. Tocmai de aceea Consiliul a luat deciziile pe care le-a luat. În ceea ce privește celelalte țări, dacă e să o iau pe rând, Sunt foarte încrezător că în următoarele săptămâni vom găsi o soluție în ceea ce privește numele Macedonia. În așa fel încât să putem începe treptat negocieri cu Firom și cred eu că e ceva important. nu numai pentru această țară, ci pentru societate în general, dar și pentru Uniunea Europeană. Și asta e valabil și uh, pentru Albania. Acum, în ceea ce privește Kosovo, da, e adevărat, întotdeauna pot fi niște evenimente acolo care poate nu pot fi considerate drept pozitive. Dacă e să ne uităm la extradarea, sau mă rog, nu știu cum să o numim, a celor șase cetățeni înspre Turcia. E vorba de principii ale statului de drept care au fost astfel uh, ignorate, dar, pe de altă parte, trebuie să avem încredere în abilitatea și uh, a Parlamentului uh, Kosovar de a adopta acele prevederi legale pentru a rezolva problema demarcării. și pentru a se apropia de această perspectivă europeană și deci de a nu încerca să adere la Uniunea Europeană atâta vreme cât conflictele actuale nu sunt rezolvate uh, definitiv. Până în prezent, mai ales din partea Kosovo, am avut impresia că a făcut lucruri care au servit uh, interesele Serbiei. Acum trebuie să vedem rezultatele pozitive ale acestui dialog și să vedem dacă rezultatele acestea vor fi obligatorii din punct de vedere juridic și dacă acest lucru ne va permite să avem un fel de nou avânt uh, care să fie înțeles de capitalele din regiune. Acum, în ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, nu vreau să speculez care va fi uh, rezultatul alegerilor, felul în care acestea vor fi desfășurate și așa mai departe. Dar evident că ne dorim niște alegeri care să fie desfășurate uh, în mod uh, corect, recunoscute la nivel internațional și care să aibă un impact pozitiv asupra acestei țări. Și evident, că vrem să facilităm acest tip de acord și acest tip de rezultat. Iar în acest sens e foarte important ca la nivel politic să jucăm un rol uh, în această regiune și să responsabilizăm și oamenii politici din regiune referitor la răspunderea ce le revine lor. Trebuie să discutăm cu oamenii de acolo, mai ales cu tineretul, dar nu numai în uh, Bosnia-Herzegovina, ci cu cetățenii din Bosnia-Herzegovina, pe care ori de câte ori întâlnesc, mă rog să susțin procesul de acolo. Există o solicitare în acest sens din partea acestei țări pentru a avea o perspectivă europeană. Lor le e teamă să nu cumva să rămână în urmă comparativ cu țările din regiune și deci trebuie să ajungem la niște soluții care să uh, țină seama de diferențele și sensibilitățile și interesele diferite ale diferitelor grupuri etnice din această țară. Acum, pe de altă parte, e vorba și totuși și de o viziune comună, de o țintă, un scop comun, ideea fiind că trebuie să găsim o soluție orientată înspre o perspectivă europeană. Evident, rolul nostru este să facilităm obținerea unei astfel de soluții și, evident, actorii locali sunt cei care vor trebui să o găsească. Eu sunt gata să mă angajez pentru a contribui la găsirea unei soluții, imaginarea, um, conceperea unei soluții, dar uh, care să se facă la nivel local. Apoi, în ceea ce privește președinția austriacă, eu cred că Balcanii de Vest Cred că este una din activitățile principale ce ne așteaptă. Am, am pus deja întrebări în acest sens și am întrebat ministrul de afaceri externe austriac dacă eventual ar putea să ne spună ceva despre această regiune și mi-a răspuns că e foarte angajat uh, în această regiune și cu siguranță că nu numai Austria, ci și Finlanda vor avea un rol uh, hotărător. Pozitiv, în principiu pozitiv uh, issue, but I will come on... Deci, în principiu, chestiunea este una pe pozitivă. În ceea ce privește Sofia, așa cum am făcut și pentru parteneriatul oriental, ne concentrăm pe anumite obiective care pot fi atinse și care sprijină toate aspirațiile celor din regiune. Pentru că dacă nu facem progrese în domeniul zonei economice europene și a interconectivității, deci interconectivitatea, cea energetică, feroviară, digitală, nu vom avea de câștigat la nivel european. Până la urmă e vorba despre dezvoltarea economică a regiunii. Și aici potențial există, dar și lacune există, mari în continuare. Și câteodată um, progresele economice vin, uh, declanșează la rândul lor și progrese în domeniul statului de drept. Da, am vrea să existe un sistem de evaluare durabil. Da, aș putea spune mai multe despre ce se întâmplă în tribunalele de primă și a doua instanță și despre o serie de linii de orientare pentru evaluarea anumitor cazuri. Deci niște norme până la urmă, dacă vreți. Dar e vorba până la urmă de, de viața cetățenilor, pentru că calitatea sistemului judiciar și a tribunalelor de primă și a doua instanță, până la urmă, afectează traiul cetățenilor din plin. Și apoi va trebui să se meargă un pic mai departe către descentralizare, către performanța reprezentanților locali și regionali. Deci mai sunt lucruri de evaluat și probabil pe care le vom evalua în mod mai uh, amănunțit decât în trecut. ma mare parte din fenomenele de corupție apar, de fapt, la nivel local și regional. Așadar, vom acorda mai multă atenție pe viitor acestor aspecte. În privința Serbiei, considerăm că este un actor cheie în uh, regiune, iar președintele Serbiei chiar a lansat o acțiune foarte curajoasă de dialog. A discutat, a reacționat uh, mai uh, potolit și mai uh, cu un proces de reflexie mai mare în spate decât a făcut-o în trecut. S-au făcut progres în domeniul uh, statului de drept. Încă mai așteptăm punerea în practică a uh, unor elemente în privința cărora am primit, am primit promisiuni și asigurări că s-ar face până la finele lui 2016. La, iată-ne acum aproape la jumătatea lui 2018 și încă mai așteptăm rezultatele respective. Cred că trebuie să înțelegem că ambele domenii trebuie rezolvate în Serbia. Nu-i de ajuns să, ca într-unul dintre domenii să o duci minunat, iar în celălalt uh, rezultatele să fie minunate, dar inexistente. În ceea ce privește reacțiile pe marginea uh, discursului președintelui Macron, eu cred că e un exemplu bun al importanței faptului că nu am spus decât o dată. E o dată indicativă până la urmă. Și care are o reacție de declanșator până la urmă. Practic, pentru toată lumea, atât din regiune cât și din afara ei, lucrurile devin mai concrete, mai tangibile. Până acum era totul și frumos și nu era deloc problematic să promiți o perspectivă europeană pentru că nu prea putea fi aplicată în realitate. Dar iată, acum lucrurile se transformă în real. Și unele din preocupări sunt într totul de înțeles. Dar trebuie să recunoaștem uh, rezultatele pozitive pe care le-a obținut acest stat la nivelul regiunii chiar. Acum oamenii știu că e posibil dacă uh, cei aflați la cârmă chiar se implică. Dar nu doar regiunea, ci și statele membre UE. Să, Deci trebuie să vedem cum putem îmbunătăți procesul de luare a deciziilor la nivel intern astfel încât să fim mai proactivi și mai puțin reactivi. Iată de ce, în decursul toamnei, Comisia va veni cu propuneri pe anumite domenii pe care considerăm că Comisia poate merge de la hotărâri în majoritate, în unanimitate, către hotărâri în majoritate. Și acest lucru ne va permite tot, tot, tocmai un plus de proactivitate. Vom reuși să influențăm mai bine procesele și să hotărâm așa cum ne dorim. Deci, uh, și la scară regională, dar mm, foarte mult la scară locală. Da, e întru totul de înțeles că aceste discuții la nivelul membrilor UE sunt necesare, dar eu, față de președintele Macron, chiar cred că ambele pot fi făcute în același timp, în paralel. Nu cred că ne putem permite să așteptăm ani de-a rândul până când poate, poate cădem de acord în vreo privință și abia după aceea să ducem mai departe procedurile de negociere. E vorba de o presiune pozitivă de care chiar avem nevoie pentru a vedea cum ne putem organiza noi la nivel intern, încotro ne îndreptăm, ce putem îmbunătăți. Și deci chiar cred că trebuie rezolvate aceste chestiune. Și în fine, pentru a rezuma discuțiile, cred că trebuie să ne aducem aminte că dacă că și partenerii noștri trebuie să uh, își îndeplinească angajamentele, dar și noi în egală măsură. Noi, UE este considerată drept o soft power. Așa și este deocamdată. Și marea noastră, marele nostru rezultat este tocmai credibilitatea noastră și răspunderea pe care ne asumăm. Așadar, pot doar să vă rog, în calitate de eurodeputați, să lansați o astfel de dezbatere în țările dumneavoastră. Este absolut necesar și cred că va fi o condiție prealabilă pentru to- toate procesele de extindere din viitor. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru interesul continuu manifestat, dar și pentru sprijin. Știu că mulți dintre dumneavoastră vă implicați foarte mult în aceste țări m-aș bucura foarte mult dacă Parlamentul European ar putea avea reprezentații, reprezentanțe în aceste țări, pentru că așa i-ați ajuta în activitatea parlamentară. Este un uh, criteriu cheie, precum bine știți, pentru aderarea la UE. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, uh, Dragi colegi, înainte să dați buzna afară din sală, permiteți-mi să vă reamintesc ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Strasburg. Nu comisarul Han este cel care hotărăște în privința calendarului uh, întâlnirilor colegiului alți oameni hotărăsc în această privință. Eu nu eram convins că era o idee bună să se prezinte rapoartele pe extindere la Strasburg. Dacă sunteți de acord, eu i-aș scrie precedintelui Juncker încă de acum o scrisoare prin care să-i, cer, să cerem ca, la următoarea, uh, ca următorul raport pe extindere să fie prezentat aici, la Bruxelles. Pentru că săptămâna trecută a fost Emmanuel Macron. Dar cine știe cine o să vină uh, în 2019? În aprilie 2019, când va fi publicat următorul raport, trebuie să găsim o cale de a o prezenta cum trebuie Parlamentului. Deci haideți să o facem la Bruxelles. Țin să-i mulțumesc domnului comisar Han pentru vizita sa astăzi aici. Cred că a fost un schimb de opinii de valoare hai, vom uh, continua să facem împreună eforturi pentru ca extinderea să fie un real succes. Vă mulțumesc și declar ședința închisă.